Uh, Ordinea de zi prevede în primul rând alegerea președintelui. La articolul 12 din regulamentul nostru, alegerea președintelui și a biroului. În cursul uh, acestei ședințe, președintele care părăsește această funcție va prezida până în momentul în care se face alegerea noului președinte, dacă este candidat. Președinția și-a exprimat disponibilitatea de a exercita președinția în conformitate cu articolul 12 din regulament și sunt astăzi eu personal în această situație. Deci declar deschisă reuniunea. Vă reamintesc că scopul acestei părți a reuniunii noastre este constituirea biroului comisiei prin alegerea președintelui și a patru președinți iar în cursul acestei părți a reuniunii noastre nu pot avea loc dezbateri decât dacă se referă la alegerea președintelui sau la verificarea puterilor. Vom trece deci la alegerea președintelui. Iar eu sunt cea care a exercit președinția temporară a acestei ședințe constat faptul că avem quorum. În comisia noastră este de 13 membri. Văd că cei 13 membri sunt prezenți și invit responsabili grupurilor politice care au cel puțin un membru titular să prezinte candidaturi. Domnul Sercas. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă, Conform acordurile, acordurilor stabilite aici, grupul socialist prezidează comisia aceasta și noi considerăm că cea mai bună președintă pe care o avem în acest moment candidată este tocmai domnia voastră, doamna Pervanș Beres, și sunt prezint candidatura dumneavoastră în, număr, în numele grupului nostru politic. Există și alte candidaturi? Nu este cazul. În articolul 13, alineatul 1, consimt să accept această responsabilitate și, conform anexei 1, am completat declarațiile de interes financiar, sunt disponibile pe site în sensul transparenței. În măsura în care nu există decât un singur candidat, să verificăm dacă nu doriți vot secret, nu este cazul, deci dacă vreți vă propun să trecem la alegere prin aclamare. mi se spune aici că deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl uh, invită pe președinte ales să-și ocupe locul. Iată, am ocupat locul și acum vă mulțumesc pentru faptul că mi-acordați din nou încredere. Putem trece acum la punctul 3 și anume alegerea vicepreședinților pentru comisia noastră și aici trebuie să alegem de la 1 până la 4 vicepreședinți și voi face apel candidaturile pentru primul, al doilea, al treilea vicepreședinte. Candidaturile care provin de la grupurile politice Vreau să verific dacă este corect cine este candidat pentru primul post de vicepreședinte al comisiei noastre. Sunt candidaturi pentru doamna Harkin. Vreau uh, să o propun pe doamna Nadia Hirsch ca prim vicepreședinte. Există alte candidaturi pentru acest post? Nu este cazul. Doamna Nadia Hirsch consimte la această nominalizare? Da, cu plăcere și am completat de declarația de interese financiară. Mulțumesc foarte mult. Să trecem acum la alegerea doamnei Nadia Hirsch prin aclamare. Vă invit să vă ocupați locul aici, lângă mine, la tribună. Să trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Există candidaturi pentru această poziție în, în comisia noastră? Da. Grupul nostru o propune pe doamna Zuber. Există alte candidaturi? Nu este cazul. Doamna Zuber consimte la această responsabilitate Ați completat uh, declarația de interese financiare? Um, Bună ziua tuturor. Da, am, uh, sunt gata, sunt fericită să accept această nominalizare și mi-am completat uh, declarația de interese. Haideți să facem vot prin aclamare. Vă invit acum să vă ocupați locul lângă noi. Să trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Există candidaturi, domnul Ori. Da. Din păcate n-a folosit microfonul. Propunem pe domnul Thomas Mann. Încă o dată îl propunem pe domnul Thomas Mann. Mulțumesc foarte mult! A, a mai fost vicepreședinte. Există un al patrulea candidat? Domnul Ori, cred că ați, ați mers prea repede. Deci suntem acum în momentul alegerii celui de-al treilea vicepreședinte al Comisiei. Există candidați pentru postul de al treilea vicepreședinte. Doamna Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să numesc pe doamna Elizabeth Schroeter pentru poziția de al treilea vicepreședinte al acestei comisii. Cred că trebuie să așteptăm încă un pic până când o să existe un echilibru între sexele prezente aici. Vă mulțumesc, doamna Lambert. Doamna Schroeter, consimțiți să acceptați această responsabilitate? Ați completat declarația de interese financiare? Da, am făcut acest lucru și sunt de acord. Mulțumesc. Vă rog să treceți la vot prin aclamare. O invit pe doamna Schröter să vină aici alături de noi. Să trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Există candidaturi pentru domnul Ori. Mulțumesc foarte frumos. Repet, îl propun pe domnul Thomas Mann pentru acest post. Mulțumesc. Există alte candidaturi pentru această poziție? Nu? Domnul Thomas Mann, acceptați uh, această funcție și v-ați completat declarația de interese financiare. Mulțumesc, da, am, de, am completat aceasta și dacă tot domină femeile, ca bărbat, mi-ar face mare plăcere să fac parte din prezidiu. Um, ischia... Vă propun deci să trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, domnul Thomas Mann, prin aclamare. Și îl invit acum pe domnul Thomas Mann să vină alături de noi la tribună. Am terminat, deci, cu alegerea biroului comisiei. Vreau în primul rând să vă urez un an foarte bun în 2012. O să facem acest lucru într-o manieră mai plăcută la un pahar la sfârșitul zilei de astăzi, pentru că este prima reuniune. Dar cred că este foarte important ca, dincolo de divergențele politice, pentru noi, pentru familiile noastre, pentru democrația europeană, să putem să începem anul 2012 bine. Este un an care se anunță foarte mobilizator din perspectiva comisiei noastre. Mă bucur că am un birou atât de dezechilibrat din punct de vedere al sexelor, dar atât de echilibrat și bine construit din punct de vedere intelectual vreau să vă spun că, evident, din motive independente de voința mea, serviciile Parlamentului au difuzat deja un comunicat de presă anunțând, anunțând alcătuirea acestui birou. Este o practică care mie îmi scapă, dar să fiți sigur că nu eu sunt autoarea acestui comunicat. Să trecem acum la punctul 6 din ordinea de zi și vă propun să adoptăm ordinea de zi așa cum v-a fost distribuită. Aș dori să vă informez că am adăugat un punct 24a care se va referi pe votarea derogării, de crize la Comisia FEM. Eu și doamna Harkin suntem autoarele acestei derogări orale. Deci, am modificat astăzi ordinea de zi și am adoptat-o astfel. Vă propun să adoptăm procesul verbal al reuniunilor din 22-23 noiembrie. Nu, domnul Ori are cuvântul. Mulțumesc mult, doamna președinte. Aș dori să propun o mică modificare. Punctul de pe de zi 26 și 27 nu sunt clare. Avem o problemă în ceea ce privește aceste puncte aflate pe ordinea de zi. Există diferențe între PPE și cele spuse de președinție. E vorba de experți din partea Parlamentului la o organizație din, la, or, la Fundația Torino. Am citit uh, documentele și pot să spun că există o problemă. Săptămâna trecută, în octombrie, am spus că foști, foști experți ar trebui să lucreze mai departe. Însă, până la urmă, a existat o problemă cu unul dintre candidat, candidați care nu dorește să-și continue munca. Apoi, în decembrie, ne-am întors la această chestiune și am făcut următoarea propunere. Întregul sistem de candidaturi ar trebui să fie schimbat și nu ar trebui să uh, să propunem experți care care au anumite probleme. Noi ne-am gândit că ar fi o posibilitate foarte bună ca acum să putem schimba sistemul de depunere a candidaturilor foști colegi care au lucrat înainte în comisia noastră ar putea să fie propuși prin acest nou sistem. Ei cunosc Parlamentul, își cunosc bine domeniul de expertiză. Există această legătură cu Parlamentul și pe viitor s-ar putea să ne ajute mult mai mult. În decembrie nu am fost foarte siguri dacă există o problemă de conflicte de interese, președintele a verificat, a constatat că nu există niciun fel de probleme. Și apoi am căutat-o pe colega în cauză, am întrebat-o dacă dorește să accepte această candidatură. Apoi discuția a fost redeschisă. Acest lucru înseamnă că în octombrie nu am luat o hotărâre. Nu am reușit să ne hotărâm dacă toți foști experți vor, își vor continua munca. Acum grupurile politice trebuie să propună noi candidați sau dacă majoritatea nu e de acord, atunci propunem să votăm asupra acestui fapt. Acest lucru s-ar putea întâmpla la reuniunea coordonatorilor și acolo am putea să ne hotărâm dacă dorim să introducem un nou sistem și dacă va exista un singur candidat pentru un post. Nu voi mai continua discuția acum, am discutat între noi în ultimele zile acest subiect și eu cred că această propunere este una civilizată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ori. Propuneți modificarea ordinii de zi? Da, despre acest fapt e vorba pentru că ar trebui să votăm să vedem dacă hotărârea de la reuniunea coordonatorilor ar trebui să fie revizuită. Dacă da, atunci ar trebui să alegem candidații prin acest nou sistem, astfel încât să îi putem uh, avea în funcții de management și pe foștii colegi din Parlament. Probabil nu toți cei din sală știu că această chestiune este una simbolică. Prin ea ne dorim de fapt o legătură consolidată între aceste instituții și Parlament. pentru că aceștia fac parte din comisiile de administrare ale fundației, dar fără să aibă drept de vot. Și de aceea e un nou motiv pentru a consolida caracterul parlamentar al lor. Sunt, n-am înțeles foarte bine cum vreți să modificăm ordinea de zi spune președinta. Dar, sigur, uh, ca să facem pe placul dumneavoastră ce pot să vă propun cu acordul coordonatorilor și a tuturor responsabililor de grup este să ne referim eventual la această chestiune apropo de modul în care sunt văzute procedurile în plenară și vă propun două soluții. Fie avem o reuniune a coordonatorilor la sfârșitul zilei, fie uh, Uh, o reluăm ca un punct al plenarei, ceea ce mi se pare uh, normal pentru că s-a vorbit mult despre această chestiune, dar coordonatorii sunt cei care în plenara comisiei trebuie să spună ce s-a discutat, iar comisia să clarifice condițiile în care vom trece la, auditu, la audieri și la votul acestor candidaturi pentru Uh, Torino mâine. Deci vom adăuga un ultim punct la ordinea de zi să vedem în ce condiții vom trece la desemnarea reprezentanților noștri în momentul în care o să ajungem la acest punct în ordinea de zi mâine. Toată lumea este de acord cu această manieră de a proceda? Ok, deci cer grupului să fie atent să fie mobilizat ca să fie prezent la sfârșitul reuniunii noastre Uh, la sfârșitul zilei. Toată lumea este de acord? Bun. Ok, am hotărât în felul acesta. Revenim acum la punctul 8, comunicări ale președintei. Reuniunea noastră este transmisă pe internet. În al doilea rând, ați primit uh, ce procesul verbal privind uh, lucrările din Spania, 3-4 noiembrie, este o comunicare care există în limba engleză, în franceză și în germană. Ați primit de asemenea o comunicare privind da, delegația noastră la Copenhaga, la cadrul cooperării cu președinția daneză pe 24-25 noiembrie. Această comunicare este disponibilă în engleză și în franceză și germană. Vă aduc aminte că după lucrările noastre și sper că mâine vom avea o armonie la voturi, o să avem un mic cocktail de început de an și de asemenea Putem să urăm bun venit domnului Rock Peter, funcționer național detașat al ocupării forței de muncă și afacerilor sociale din uh, Olanda, uh, care se alătură secretariatului nostru. Poate că ați putea să vă ridicați ca să vă identifice toată lumea. Vă mulțumim, vă urăm bun venit. Ajungem astăzi la punctul 9 din ordinea de zi, unde vom ura bun venit doamnelor Mette Fredriksson și Karen Heckrup în numele președinției daneze, dar cred că trebuie să suspendăm puțin lucrările așteptând sosirea acestor două doamne. Stimați colegi, vă propun să vă ocupați locurile și aș dori ca numele dumneavoastră să urez bun venit celor două doamne ministru importante pentru activitatea comisiei noastre. În primul rând, doamna Karen Hakerup, ministru afacerilor sociale și al integrării, și doamna Met Fredrickson, ministrul ocupării forței de muncă. Conform celor convenite împreună, în primul rând voi da cuvântul doamnei Hackerup ca să ne facă o prezentare, iar apoi o să avem un schimb de opinii avem la dispoziție o oră și jumătate, deci vă propun, doamna ministru, să vorbiți cam 10 minute sau un sfert de oră, iar apoi va interveni și colega dumneavoastră și apoi o să discutăm uh, grupat, fiecare adresându-se doamnei ministru care ar putea să-i răspundă la întrebări. Doamna Hacherup, aveți cuvântul. <clears throat> Thank you, and I think I'm going to... Mulțumesc și cred că o să-mi permit să încep. Stimată doamnă Bereș, dragi eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc că ne-ați invitat să, fim, să participăm la această ședință astăzi. Suntem încântate să fim aici și împreună cu colega mea, Ministrul pentru Afaceri Sociale și Integrat, Integrare, o să vă facem o prezentare a programului președinției daneze pentru Consiliul European și uh, Uniunea Europeană. Sper să avem o discuție deschisă și un schimb de vedere uh, sincer. O cooperare strânsă cu Parlamentul European, bineînțeles, este foarte importantă pentru mine, în special în ace- această perioadă de criză, pentru că noi trebuie să luăm uh, decizii uh, ținând cont de realitatea cu care se confruntă cetățenii pentru că sunte, dumneavoastră sunteți aleși direcți ai, Parlamentului, ai cetățenilor europeni, drept pentru care aveți un rol foarte important de jucat. Președinția daneză vine într-un moment uh, foarte greu pentru Europa și pentru lumea întreagă. Criza a lovit din greu și va face acest lucru și în continuare. Din păcate, consecințele au fost resimțite de milioane de oameni ale căror Uh, locuri de muncă s-au pierdut și care uh, și uh, a celor care se tem pentru locul lor de muncă. În acest moment ne aflăm sub presiune și trebuie să respectăm valorile care au creat piețele noastre de muncă și valorile sociale care stau la baza Uniunii Europene. Pentru mine aceste principii sunt în principal pentru a asigura un echilibru social lucrătorii trebuie să aibă parte de drepturi și de formare. Trebuie să nu pierdem din vedere aceste valori. Cred cu tărie că aceste principii ar trebui să funcționeze în conformitate cu principiile uh, de afaceri care se aplică astăzi. Locurile de muncă nu sunt create de politicile de ocupare. Acestea sunt doar niște instrumente care ne pot ajuta. Ceea ce putem face noi prin aceste politici de ocupare și sociale, trebuie să ne asigurăm că forța noastră de muncă este, uh, are un nivel de formare suficient pentru a fi angajată. Nu putem ignora faptul că această criză uh, a adus un nivel uh, ridicat de șomaj și uh, există riscul de excluziune socială permanentă. Tinerii, în special, au fost uh, loviți foarte tare și visele lor pentru viitor riscă să fie distruse. Trebuie, deci, să încercăm să profităm de potențialul uriaș al tinerilor noștri. Dar, bineînțeles, aceasta este o problemă pentru societățile noastre în întregime, pentru că Tinerii sunt cei mai mari generatori de creștere și dacă nu, ne, nu acționăm acum pentru a ne asigura că ei au capacitatea necesară de a lucra, cred că Europa se va confrunta cu provocări și mai mari în anii viitori. Nu ne putem permite să pierdem o întreagă generație. Fiecare stat membru european trebuie să-și găsească propria cale de a combate șomajul la tineri. Dar cu siguranță putem să ne inspirăm unii de la alții și să ne ajutăm pentru a găsi soluții uh, funcționale. Din punctul meu de vedere, ca ministru al uh, ocupării, în aceste momente de criză, calea de a merge mai departe este de a reforma uh, lucrătorii care au nevoie de asta și de a crea competențe suplimentare. Dar trebuie să continuăm să investim în forța noastră de muncă. De aceea cred că este momentul potrivit pentru combaterea șomajului la tineri de către Comisie prin comunicarea sa. Știm că 7,5 milioane de tineri nu sunt nici angajați și nici uh, studenți. Și asta este o mare problemă. O să combatem uh, șomajul la tineri în mai multe ocazii în timpul uh, președinției noastre. În februarie, ca parte a semestrului european, uh, susținem că statele membre ar trebui să fie atente la uh, reformarea sistemului de educație. Vom avea de asemenea o conferință uh, privind tinerii în luna aprilie când vom discuta despre toate aceste aspecte și sper să văd acolo și reprezentanții Parlamentului European. Conferința va avea loc în Danemarca în luna aprilie. Și în acest moment trebuie să spun că anul 2012 a fost uh, desemnat Anul European pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Pentru unii poate părea neadecvat că ne concentrăm uh, atât de mult asupra păstrării locurilor de muncă pentru vârstnici când avem atât de mulți tineri în șomaj în toată Europa. Dar sper că după ce mă veți asculta astăzi, nu veți mai avea nicio îndoială că președinția daneză și eu personal pun accentul pe formarea tinerilor și educarea tinerilor pentru ca aceștia să reintre pe piața muncii. În același timp, aș dori să subliniez faptul că aceasta nu este o situație sau-sau. În același timp, trebuie să facem ceva și pentru a păstra pe vârstnici pe piața muncii. Pentru că știm că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom avea nevoie de toată lumea pe piața muncii din cauza tendințelor demografice. Președinția daneză va face tot posibilul pentru a fi uh, un broker, dacă vreți, uh, cinstit, atât uh, în uh, Consiliu, cât și în cooperarea noastră cu Parlamentul European. Poate nu o să vă spunem întotdeauna ce v-ar plăcea să auziți, dar o să avem curajul să vă prezentăm deciziile Consiliului și vom asculta punctul dumneavoastră de vedere pe care îl vom transmite către colegii noștri din Consiliu. Vom fi o președinție deschisă și transparentă. Și de aceea dați-mi voie să vă spun la ce vom lucra în următoarele luni. Un subiect foarte important este detașarea lucrătorilor. Speranța mea este că în câteva săptămâni Comisia va propune o directivă pentru o mai bună aplicare a directivei privind detașarea lucrătorilor și e, regulamentul în ceea ce privește acțiunile colective în situațiile transnaționale. Țelul nostru ca european trebuie să fie acela de a crea condiții de lucru decente, în primul rând pentru lucrători, dar și pentru companii. Detașarea lucrătorilor acest subiect a fost înconjurat de multă dezbatere și multe dezacorduri și deciziile Curții Europene de Justiție au stârnit uh, emoții puternice în cadrul partenerilor sociale ai statelor membre. Și de aceea avem așteptări mari de la viitoarele propuneri. Cred că este necesar să fim sinceri, pentru că nu toate așteptările vor fi și realizate. O să fiu și mai sinceră spunându-vă că dacă toți actorii implicați insistă să li se împlinească toate așteptările, cred că nu vom putea ajunge niciodată la un acord. Ca președinție voi insista asupra faptului că putem și trebuie să lucrăm pentru a ajunge la un acord. Și pentru a face acest lucru, cred că trebuie să găsim un teren comun dacă ne putem pune de acord asupra acestui obiectiv, munca asupra detaliilor va fi, să sperăm, mai ușoară. Dați-mi voie să subliniez ce cred eu că ar putea fi un teren comun. Libera circulație este un bun, stimulează creșterea și cred că este un drept individual important pentru uh, popoarele din Europa. Dar acest lucru este lipsit de orice valoare dacă nu se combină și cu un salariu decent și condiții decente de lucru. Acestea trebuie să meargă mână-mână. În cadrul Uniunii Europene ar trebui să salutăm, să întâmpinăm cu brațele deschise lucrători și companii din alte state membre și trebuie să ne tratăm reciproc cu respect. Dar dacă uh, companiile Uh, câștigă contracte pe seama um, condițiilor scăzute de lucru, n-ar trebui să ne uh, surprindă că anumite grupuri de politicieni și anumite grupuri de populație devin sceptici și chiar ostili față de piața comună. Cred că toți actorii interesați pot fi de acord că trebuie să luptăm împotriva uh, Uh, companiilor de carton și companiilor uh, necinstite. Cred că suntem toți de acord că ar trebui să se promoveze libera circulație pentru companiile legale care sunt dispuse să aplice legislația în vigoare. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar putea să fie și ar trebui să fie uh, terenul nostru comun traducerea acestui teren comun în uh, acțiuni concrete s-ar putea să nu fie ușor, dar dacă vrem să mergem mai departe, în special în momente de criză, trebuie să ne ajutăm reciproc. Cred că trebuie să arătăm popoarelor din Europa că pot avea încredere în instituțiile Uniunii Europene. O altă prioritate a președinției noastre este viitorul politicii europene de coeziune. Fondul Social European este un element integrat al acestei politici. În conformitate cu strategia Europa 2020, credem că Fondul Social European poate să fie o parte importantă a, unei euro, a unui răspuns comun european față de provocările sociale și economice, mai ales atunci când vorbim despre lupta împotriva șomajului pe termen lung. Ca ministru, eu nu sunt uh, răspunzătoare pentru acest dosar în guvernul danez și uh, negocierile vor fi derulate de alți colegi, dar ca președinție, Danemarca va încerca să obțină un progres cât mai mare pe marginea acestui dosar. Avem planul să discutăm uh, la Consiliul uh, privind afaceri interne atât în aprilie cât și în iunie. Totuși, nu credem că este realist să ne gândim că vom finaliza negocierile în timpul uh, mandatului nostru. Instrumentele europene sunt un ajutor foarte bun pentru politicile naționale. Această abordare va fi aplicată și în negocierile, uh, negocierilor pentru um, Fondul European de Ajustare la Globalizare, uh, negocieri care vor începe în luna februarie și vom încerca să obținem cât mai, mult, uh, cât mai multe succese. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este propunerea privind directiva revizuită în ceea ce privește femei Pe noi ne interesează foarte mult sănătatea uh, lucrătorilor și vom lucra cu dumneavoastră pentru a ne asigura că există protecția necesară a lucrătorilor. Un mediu bun de lucru este o fundație uh, de bază pentru piața muncii în Europa, dar constituie de asemenea și un element important pentru uh, îmbătrânirea populației. Cred că președinția poloneză și delegația din Consiliu a, au făcut eforturi mari pentru activitatea pe marginea unei noi directive. Totuși, directive. Totuși nu a fost posibil pentru Consiliu să ajungă la o abordare uh, generală la Consiliul EPSCO din uh, decembrie. Mi s-a spus că Comisia este pregătită să ne pună la dispoziție mai mult timp pentru a finaliza aceste negocieri și asta ne va ajuta să ajungem la o soluție pe termen lung și de durată. Totuși, asta nu va însemna că vom încetini ritmul. Lucrăm la asta de mulți ani, deci am început deja să lucrăm la acest dosar și este important pentru mine să găsim o soluție echilibrată. După cum știți deja și ați lucrat pe marginea acestui dosar de ceva vreme, cred că toți eurodeputații vor fi de acord cu mine că este într-adevăr un dosar foarte tehnic. Eu totuși sunt optimistă în ceea ce privește perspectivele de succes, deși mai avem multe de făcut. Sper că împreună vom reuși în eforturile noastre și uh, aștept cu interes o cooperare strânsă pentru a reu reuși să finalizăm acest dosar în timpul președinției noastre. Cam astea au fost observațiile mele, nu foarte puține, dar uh, uh, a fost o introducere ca fost uh, președinte al Parlamentului, am, am participat la o ședință festivă și uh, fostul președinte al Parlamentului a spus că vom încerca să construim o punte peste eh, ape tulburi în următoarele șase luni și sper că vom putea uh, să găsim soluții la problemele comune împreună. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Rămânem cu o impresie foarte optimistă pentru președinția dumneavoastră. La sfârșit ne vom întâlni din nou ca să evaluăm uh, bilanțul, dar anunț- anunțurile sunt uh, încurajatoare. Peste câteva minute veți auzi întrebările puse de europarlamentari, dar acum îi voi da cuvântul colegei dumneavoastră, doamnă Hangere Krupp, ministrul afacerilor sociale și al integrării, care ne va spune ce părere are. Mulțumesc! Stimată doamnă Bere, stimați membri, Țin să vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi în comisia dumneavoastră. Am avut plăcerea de a cunoaște mai mulți membri ai comisiei dumneavoastră la Copenhaga în noiembrie. Am avut niște discuții foarte bune, iar seara am avut o cină plăcută, așa că mă bucur că pot acum să vă vizitez acasă la dumneavoastră și să vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră, adică și pe cei pe care noi am cunoscut în noiembrie. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea noastră în lunile care urmează. Am avut un început bun, așa că eu cred că vom ajunge la niște discuții foarte bune sau cel puțin vom reuși să progresăm. Așa cum am spus și în noiembrie, sunt foarte conștientă de rolul important pe care îl joacă Parlamentul European și această comisie. Criza prin care trecem acum face ca responsabilitățile de pe umerii noștri și ai dumneavoastră să fie mai multe ca niciodată. Va fi foarte greu să ne atingem țelurile și ambițiile în următoarele șase luni. Vom face tot ce putem, vom lucra cum putem mai, mai bine și sper să pot conta pe sprijinul și ajutorul dumneavoastră. Așa cum a spus și colega mea, Danemarca se află la președinție în niște vremuri foarte grele pentru Europa. Criza economică are consecințe grave pentru mulți europeni. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă sau le teamă că sunt următorii care și le vor pierde. Într-adevăr, sunt niște vremuri foarte grele pentru Europa. Oamenii sunt triști și chiar disperați. Pe ei trebuie să ne axăm atunci când încercăm să creăm oportunități pentru oamenii care simt că nu mai au niciun fel de viitor. Însă, în același timp, vedem că tot mai mulți oameni se pensionează, se retrag de pe piața muncii. Acest factor, combinat cu creșterea speranței de viață, duce la o adevărată provocare pentru majoritatea țărilor europene. Această situație ne afectează cooperarea în ceea ce privește ocuparea și zona afacerilor sociale. Președinția poloneză, daneză, cipriotă și-a ales ca aceste provocări demografice să fie tema lor comună. Pe timpul președinției daneze la Consiliu, prioritățile în acest domeniu vor fi, în primul rând, provocările pentru Europa. E nevoie de toată lumea. În al doilea rând, condiții echitabile pe piața muncii, iar în al treilea rând, oportunități egale pentru toată lumea. Va trebui să facem niște alegeri în Europa, iar în acest proces trebuie să ne ținem aproape de valorile cele mai importante ale Uniunii Europene. Dreptul la condiții bune de muncă, menținerea unui grad înalt de educație în populațiile noastre și apoi să ne axăm în continuare pe incluziune socială și justiție, iar apoi să asigurăm un statut egal pentru bărbați și femei. Tinerii din Europa au fost afectați foarte puternic de criză. Milioane de oameni de tineri din Europa sunt neangajați sau nepregătiți. Șomajul printre tineri e undeva la 35% ne confruntăm cu riscul ca o întreagă generație să fie foarte afectată de acest fapt. Știm din crizele precedente că cu cât e mai lungă o criză, cu atât e mai greu să-ți găsești un loc de muncă potrivit. Însă, în același timp, trebuie să ne pregătim pentru ziua de mâine. Așa cum se menționează și în raportul domnului Thomas Mann, proporția de oameni de peste 60 de ani în Europa va crește mai, mai repede ca niciodată. Cea mai mare creștere va avea loc între 2015 și 2035, când acest grup de vârstă va crește cu 2 milioane pe an. De aceea este clar că trebuie să ne asigurăm că vârstnicii rămân activi cât de mult posibil. At- atât când timp se află pe piața de muncă, dar și după pensionare. Avem nevoie de experiența și de talentele lor, dar trebuie și să contribuie activ la societatea civilă. Președinția daneză va veni cu niște con- concluzii în ceea ce privește demografi- demografia. Vom continua munca importantă depusă în Consiliu pe acest subiect și vom ține cont și de faptul că anul 2012 este anul european pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Pe timpul președinției președinție daneze vor exista trei texte legislative. În primul rând, programul în ceea ce privește schimbarea socială și inovarea, apoi directiva antidiscriminare, iar în al treilea rând, schimbările la regulamentul în ceea ce privește coordonarea asigurărilor sociale. Vom munci împreună cât de mult e posibil și în ceea ce privește negocierile pentru programul de schimbare socială și inovare. Așteptăm cu nerăbdare raportul doamnei Steinruck, pe care îl vom discuta spre sfârșitul lunii mai. Vom continua munca și la directiva antidiscriminare, vom urma aceleași linii ca cele stabilite de președinția poloneză. Sperăm să ajungem la un acord cu Parlamentul European în ceea ce privește schimbările din regulamentul de coordonare a asigurărilor sociale. Președinția a citit proiectul de raport al domnului Carbnoch cu mult interes și așteptăm acum rezultatul votului din februarie în comisie. Vom continua aceste discuții și eu voi fi în continuare informată în legătură cu acest subiect. Doamnelor și domnilor, acum vreau să vă dau o privire de ansamblu asupra celor mai importante termene pe timpul președinției noastre. Pe timpul acestei președinții vor exista două întâlniri EPSCO în februarie și în iunie și apoi o reuniune neoficială în Danemarca în aprilie. Urmând tradiția din domeniul social, foarte multe din, din prioritățile noastre sunt, se află sub formă de conferințe. Așa cum știți, anul 2012 este anul european pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Președinția daneză a hotărât, a, încep, a demarat cu o conferință tocmai cu acest subiect săptămâna trecută. Trebuie să vedem cum inovația poate veni cu soluții pentru viitor pentru o societate care îmbătrânește. Pe data de 5 și 6 martie va avea loc o conferință cu subiectul dizabilității. Se va axa pe incluziunea oamenilor care suferă de dezabilități. L-am invitat pe domnul Cosa la conferință și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră. La conferință, domnul Cosa își va prezenta raportul din propria inițiativă în ceea ce privește mobilitatea și incluziunea oamenilor cu dizabilități. Va fi de asemenea și președinte a intergrupului privind pentru persoanele cu dizabilități din Parlamentul European. Abia aștept prezentarea dumnealui la conferință. Comisia va prezenta o nouă abordare pentru accesibilitate și sperăm că dezbaterea va ajuta la redactarea propunerii Comisiei pentru o nouă lege privind accesibilitatea la sfârșitul anului 2012. O conferință în grupul Europe de l'Enfance va avea loc la data de 19-20 martie în Copenhaga, cu subiecte cum ar fi sărăcia în rândul copiilor și protecția socială. Ne vom maxa pe o intervenire timpurie, abordări bazate pe familie și participarea copiilor. La 22 martie va avea loc o, pla- o platformă privind uh, etnia romă în Bruxelles. Se va discuta despre strategii de incluziune. Așa cum a spus și colega mea, președinția va avea și o conferință privind tineretul în aprilie 2012, după întâlnirea neoficială EPSCO. Conferința va avea subiecte cum ar fi educația, șomajul, provocările sociale și competitivitatea tinerilor europeni pe piața de muncă. O întâlnire va avea loc la 11 mai în Bruxelles în legătură cu oamenii care suferă de pe urma sărăciei. Aici sunt invitate și diferite ONG-uri. Ne dorim să le dăm o voce acelor oameni care se confruntă cu sărăcia. Această întâlnire este organizată de Rețeaua Europeană împotriva sărăciei. La fel ca și colega mea, cum a spus și ea în prezentarea dumneaei, da, Europa e acum se confruntă acum niște vremuri tulburi. De aceea e mai important ca niciodată să muncim împreună astfel încât să le acordăm resurse cetățenilor noștri. Abia aștept să începem să colaborăm. Mulțumesc! Mulțumesc doamnelor ministru. Vă promisesem întrebări, veți avea 14 asemenea întrebări. Nu știu dacă o să ducem să avem o discuție atât de vie pe, ca cea pe care am avut-o cu dumneavoastră la cină, avem amintiri foarte plăcute, dar vă propun să luăm uh, câte patru întrebări, iar apoi să aveți posibilitatea să răspundeți. Am să rog pe toată lumea să fie relativ concis și o să mă uit și la ceas ca să verific cât timp vorbiți. Deci prima întrebare care va da exemplu este doamna Rapti, apoi doamna Lambert. Bună dimineața! Bun venit celor două doamne ministru care sunt aici cu noi. Vă mulțumesc că ne-ați descris atât de bine situația actuală pe lângă această prezentare excelentă pe care ne-ați făcut-o, aș vrea să ne descrieți foarte exact care sunt inițiativele pe care le veți lua în primul rând pentru a întări ocuparea forței de muncă și pentru a lupta împotriva șomajului și în al doilea rând ca să funcționeze mai bine fondul, fondurile comunitare. Apoi, și Fondul Social, bineînțeles. Apoi, aș vrea să spun că pe lângă tinerii până la 25 de ani și pe lângă persoanele vârstnice, adică cei de peste 60 de ani, există lucrători între aceste două vârste, 25 și 60 de ani, care își pierd locul de muncă din cauza crizei. Au familie, au obligații, au ipoteci, au împrumuturi și cred că ar trebui să ne gândim la o modalitate de protecție pentru această persoană. Deci vreau să știu care sunt inițiativele pe care le veți lua în acest domeniu, pentru că ne-ați vorbit de ce va face Parlamentul. Știm foarte bine ce va face Parlamentul, știm aici, lângă, la Parlament, dar trebuie să știm uh, care este vocea dumneavoastră foarte fermă și clară la Consiliu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Doamna Lambert acum, apoi doamna Harkin. Mulțumesc! Cred că suntem de acord cu obiectivele pe care le-ați uh, prezentat aici, am observat că n-ați spus nimic despre dosarele privind uh, lucrătorii sezonieri și transferații la nivelul corporațiilor care au un impact mare asupra dinamicii în domeniul locurilor de muncă în ce privește drepturile uh, lucrătorilor și asigurările sociale. Aș vrea să știu cum sunteți implicată în acest domeniu. În al doilea rând, comisia aceasta aceasta azi și mâine va discuta un raport privind uh, raportul de creștere anuală ca reacție la raportul care a fost făcut de Consiliu și de Comisie. Parlamentul European nu are niciun rol oficial, dar considerăm că este important să facă acest lucru în ceea ce privește cooperarea dintre instituții. Mm, și mai ales în ceea ce privește implicarea democratică. Deci ne-ar interesa să vedem cum veți prelua dumneavoastră opiniile exprimate de Parlamentul European în acest domeniu. Și apoi uh, și pe noi ne interesează acest lucru. Raportul privind uh, creșterea anuală se îndepărtează de scopurile pentru 2020, este foarte uh, influențat de agenda economică și uh, vrem să știm ce face președinția daneză ca să echilibreze cu agenda socială uh, vederile Consiliului cu această problemă. Mulțumesc, doamna Harkin, apoi doamna Iețlovesca, doamna Harkin. Mulțumesc și mulțumesc doamnelor ministru pentru prezentare. Am câteva întrebări foarte specifice. Prima se referă la Fondul European de Globalizare. După cum spuneați acum câteva minute, Europa este acum, navighează prin ape tulburi și dacă analizăm lucrurile din această perspectivă, aș vrea să vă întreb ce propunere sau ce propuneri are președinția în ce privește derogarea de criză. După cum știți, Parlamentul aproape Uh, cu unanimitate a susținut uh, această continuare a derogării de criză. Știm că există o minoritate blocantă la Consiliu. Știm de asemenea că în decembrie 13 uh, țări au făcut cerere în numele acestei derogări de criză, Uh, cred că unele dintre ele vin din Olanda, care face parte din minoritatea blocantă, deci vreau să știu ce propunere aveți pentru a face pași înainte și o nouă propunere de a comisie care se referă la agricultori și la persoanele, uh, la freelance, la... Vrem să știm dacă faceți ceva în acest sens Vreau să vă întreb și despre inițiativa de microfinanțare, care este perspectiva dumneavoastră din acest punct de vedere. Nouă țări au, uh, făcut, au accesat programul de microfinanțare. Uh, aveți vreo idee cum poate deveni mai atractiv sau dacă vor participa mai multe țări, mai ales dacă uh, vorbiți de faptul de revenirea persoanelor la educație, dar trebuie la sfârșitul acelei perioade trebuie să existe locuri de muncă între ei. Vedeți vreo legătură între aceste două chestiuni și apoi uh, v-ați uh, referit și la sectorul îngrijirilor și la modul în care noua tehnologie poate să aibă o influență aici. Vreau să știu ce părere aveți. Mulțumesc foarte mult, doamna Iazovietska. Și apoi, ca să fim siguri că Danemarca face parte din acest grup, doamna Thüringen. Și apoi o să dau cuvântul doamnelor ministri. Doamna Iazovietska. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pe care aș dori să o adresez celor două, doamne ministru. În primul rând mă adresez ministrei, doamnei ministru a ocupării forței de muncă pentru mine. Uh, Există două priorități, Europa responsabilă și Europa dinamică. Europa responsabilă este cea care dorește să-și consolideze finanțele și să iasă din deficitul excesiv. Pe de altă parte, Europa dinamică este o Europa care se dezvoltă foarte repede, care investește în calificarea lucrătorilor și care sporește investițiile și competitivitatea. Potențialul cel mai mare sunt oamenii, capitalul uman care este proiectul președinției daneze să facă legătura între obiectivele pe termen lung ale politicii financiare și obiectivele pe termen scurt ale ocupării forței de muncă. Ce putem face pentru a pune în practică strategia Europa 2020? Fondul Social European prevede pentru 25% din fondurile structurale. În general, până acum statele membre sunt cele care hotărau care va fi participarea Fondului Social la Fondul Structural. Dar astăzi Comisia este cea care ia această hotărâre. El se pune problema de sume foarte mari de bani și s-au exprimat și critici apropo de eficacitatea, eficacitatea acestui fond. Cum se poate spori eficacitatea fondului social? Care sunt inițiativele în domeniul formării profesionale pentru ca formarea uh, să uh, aibă acces apoi la loc de muncă. Apoi, integrarea socială. Una din problemele măsurilor de austeritate este faptul că se fac reduceri de cheltuieli în ceea ce privește politica socială. Trebuie să schimbăm puțin prioritățile. Printre prioritățile dumneavoastră, doamnelor, există și condițiile echilibrate, corecte de acces la piața muncii? care este, după părerea dumneavoastră, politica de investiții sociale pentru a pune în practică aceste obiective pe care le enumerați. Mai am de spus ceva, doamnă președinte, vă rog. Mm, v-ați referit la documente concrete asupra cărora vă veți apleca. Mm, doamna Turinen, uh, președinta întrerup vorbitoare anterioare. Mulțumesc, mă întreb dacă ar trebui să vorbesc engleză sau daneză, dar cred că o să vorbesc engleză pentru că mai mai ușor pentru toată lumea, cred. Șomajul tinerilor. Cred că trebuie să înțelegem că măsurile luate nu corespund problemelor cu care ne confruntăm. În momentul în care citim uh, inițiativa uh, pentru tineret uh, a Comisiei, uh, mi se pare că este o metaforă extraordinară, dar după aia, dacă dăm pagina, vedem că de fapt se aruncă cu niște pietricele în noi. Uh, deci vreau să știu din partea președinției daneze și sper că o să putem obține niște concluzii ale Consiliului mai puternice ca să putem face pași în continuare, uh, poate o garanție pentru tineret, poate o țintă specifică pentru șomajul tinerilor pentru 2020, ceva mai concret decât ce avem acum pe masă. În al doilea rând, Uh, amplasarea la post uh, este un dosar foarte important care are importanță politică. Vreau să pun o întrebare. S-a auzit că, de fapt, Comisia se gândește la o responsabilitate în lanț uh, valabilă peste, toată, pe, peste tot. Vreau să știu care este opinia președinției daneze apoi concluziile Consiliului European din 9 decembrie. Acolo erau niște elemente care ne îngrijorează. Firmele cu mai puțin de 255 de uh, angajați trebuie să aibă un regim mai ușor în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Poate puteți comenta acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, doamnelor ministru. Am să vă dau cuvântul pe rând. Sunt foarte multe întrebări. Uh, fiecare uh, persoană a putut să pună întrebarea pe care a dorit-o. Știu cât de bine vă pricepeți la domeniul uh, de care vă ocupați și puteți răspunde mai multor persoane în același timp. Deci am să vă dau cuvântul uși ambelor în ordinea în care doriți ca să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc! Jeg tror, jeg skifter fra øh, engelsk til dansk, når jeg skal svare jer også. Da. Voi vorbi în limba daneză pentru a putea da niște răspunsuri concrete la aceste întrebări. Sper că doamna președinte îmi va da mai mult timp la dispoziție. S-au pus foarte multe întrebări. În primul rând aș dori să spun următoarele. Povara administrativă. Comisia vrea să o faciliteze pentru IMM-uri. Este foarte important să ne gândim la acest aspect pe timpurile de criză. Să vedem cum putem să ajutăm companiile europene. Trebuie să ne asigurăm că promovăm și competitivitatea prin mai puțină birocrație, însă nu trebuie să aibă de suferit regulile în ceea ce privește protecția muncii. Există diferite propuneri și la Consiliu cât și în Parlament. Trebuie să cădem de acord că, în primul rând, ne dorim mai puțină birocrație, dar aceasta nu trebuie să aibă loc pe, pe seama mediului de muncă și a siguranței la locul de muncă. Apoi aș dori să spun ceva despre documentele care există. Noi, cele de, preș- de la președinție, nu prea putem să comentăm foarte clar aceste documente. Există foarte multe speculații cu privire la documente neoficiale și noi nu putem să avem o poziție politică asupra lor. Mă bucur că aici vorbim despre o Europa cu multe responsabilități. Și dumneavoastră vă doriți exact aceleași lucruri pe care le regăsim și în programul nostru. Aveți absolută dreptate. Este, bineînțeles, foarte important să fie asigurate aspectele macroeconomice. Însă, în același timp, dorim să ne asigurăm că și pe viitor reușim să creăm locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm, știm cu toții că avem destule de făcut. Am fost întrebată cum vom acționa concret în următoarele luni. Da, este greu de găsit o soluție pentru noi ca țară la președinție. Ne-ați vorbit despre asigurarea echilibrului. Da, acest lucru este foarte bun. La întâlnirile din Consiliu vorbim despre creștere și ocupare. Acum câteva luni, am vorbit doar despre macroeconomie, dar acum puteți să fiți siguri că vom încerca să găsim un echilibru. E nevoie de creștere în ocupare. Deci nu ne dorim doar o, o politică de economisire. Ne dorim o politică bugetară bună. Apoi am fost întrebată ce vom face în ceea ce privește șomajul tinerilor. Există niște programe foarte ambițioase. Bineînțeles că avem în vizor și pe vârstnicii care se află exact înainte de pensionare. E un grup de vârstă foarte important. Apoi, m-ați întrebat despre garanții pentru tineri. Da, cred că e interesant, însă cred că rămâne la latitudinea statelor membre. Însă trebuie să ajungem la un consens un tânăr trebuie să primească ofertă de muncă într-un interval de 5 luni. Acum voi trece la Fondul Social și Fondul de Ajustare la Globalizare. Aceste două fonduri nu țin de resortul meu, nu se află în portofoliul meu. Fondul Social de Ajustare la globalizare întâmplă niște probleme, ați vorbit despre acea minoritate de blocare în Consiliu, dar vom încerca în, printr-o metodă neoficială să avansăm în acest domeniu. Avem de a face aici și cu provocările pe termen lung, așa că structura acestui fond de ajustare la globalizare e importantă. Trebuie să vedem, să verificăm dacă într-adevăr agricultura trebuie să ocupe un rol atât de important cum a fost prevăzut. Aș mai putea să adaug câte ceva despre, acești, despre directiva privind lucrătorii sezonieri și așa mai departe. observ că există un interes mare și un sprijin mare din partea statelor membre, astfel încât salariile și condițiile să fie bune pentru acești lucrători sezonieri. E important să poată să fie atrasă forță de muncă și din străinătate. Însă populația trebuie să fie de acord cu acești muncitori imigranți. Aceștia trebuie să aibă salarii corespunzătoare și condiții de muncă corespunzătoare. În final, termin imediat, în final aș dori să mai completez ceva la directiva privind lucrătorii sezonieri. Șomajul în rândul tinerilor este foarte mare, de aceea Trebuie să ne gândim dacă nu putem face o legătură între aceste două aspecte. Mulțumesc, Thank you. Uh, first of all, thank you for all your questions. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate întrebările. Cred că au fost niște întrebări foarte bune care s-au concentrat asupra subiectelor uh, importante pentru noi. Trebuie să găsim soluții pentru că oamenii suferă și noi trebuie să găsim o cale de a păstra siguranța locurilor de muncă în Europa. În ceea ce privește strategia 2020, Spuneam că noi preluăm președinția atunci când uh, Europa se confruntă cu o perioadă de criză și vă asigur că uh, noi ne angajăm să mergem mai departe cu strategia 2020. În studiul de creștere al Comisiei se descrie acest lucru. Știm cu toții că nu e o lectură prea plăcută, dar cred totuși că Comisia a găsit un echilibru bun între macroeconomie, studiile sociale și șomaj. Și mă bucur că toți acești trei factori sunt incluși, pentru că toți sunt importanți. Și în acest moment este foarte important pentru mine să spun că nu ar trebui să uităm că investiția în oameni este uh, necesară pentru a crește Uh, dezvoltarea în Europa. Este important să creăm și societăți care să permită, practic, dezvoltarea. În ultima vreme, inegalitățile sociale au uh, crescut uh, foarte mult. Primul Consiliu EXFO va avea loc în februarie și vom ține cont de avizul Comisiei pentru Afaceri Sociale pentru strategia Europa 2020. Am avut și o întrebare în ceea ce privește microfinanțarea din partea doamnei uh, uh Harkin. Asta se va discuta în timpul negocierilor pentru uh, programul uh, social pentru dezvoltare. Această facilitate este disponibilă doar de un an, deci ar trebui să o evaluăm înainte de a aduce modificări. Dar cred că pot spune deja că există sprijin pentru acest program uh, și putem să îl finalizăm în timpul președinției daneze. Am avut și o întrebare în ceea ce privește schimbările sociale și inovarea și um, în ceea ce privește programul social pentru asta, noi intenționăm să adăugăm flexibilitate și să introducem inovația socială în program. Acest program va fi evaluat în cursul primăverii. După cum știți, negocierile pe marginea acestei propuneri uh, se leagă de negocierile privind cadrul uh, financiar multianual, dar pentru care nu vor fi finalizate în timpul președinției noastre. Mulțumim. Uh, să urmeze un al doilea grup de oratori. Voi citi exact numele care vor. Steven Jungs, doamna Blinkeviciute, doamna Sinclair, domnul Thomas Mann și apoi domnul Christiansen, domnul Steven Hughes. Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea este adresată doamnei Fredrickson. Vă referați la angajarea tinerilor și a spuneați că statele membre trebuie să se inspire și să se ajute, iar pe unii dintre noi, după cum ați auzit, ne îngrijorează, eu știu, constrângerea microeconomică și ne referim și la pachetul celor șase măsuri. Sunt semnale care vin din partea Comisiei, unde se accentuează ideea de austeritate. Din fericire, președinția daneză spune da consolidării fiscale, dar în același timp creștere ecologică Uh, și um, dezvoltare economică. Vrem să știm în ce măsură putem folosi modelul dumneavoastră ca inspirație pentru celelalte state membre. Mulțumesc foarte mult, doamna Binkleviciute și apoi doamna Sancler. Mulțumesc, doamnă președintele, mulțumesc celor două doamne ministru pentru cele prezentate și pentru programul pe care l-au pentru următoarele șase luni. Președinția daneză și-a intrat acum în rol, se vor afla, ne aflăm într-un, uh, într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și fiecare persoană este afectată. Măsurile de austeritate din uh, țările membre se fac pe seama acelora, acelora care oricum câștigă foarte puțin. Nu credeți că e nevoie de o metodă de coordonare publică astfel încât să putem să vedem care sunt cele mai bune măsuri pentru lupta împotriva sărăciei. Cred că cea mai bună măsură de a lupta împotriva sărăciei e crearea de locuri de muncă. E nevoie să există o ofertă de locuri de muncă. Însă vorbim de un caz ideal. Nu fiecare va avea întotdeauna un loc de muncă. E momentul să subliniem faptul că e timpul să vorbim despre un salariu minim, o directivă care să aibă acest subiect. Și apoi o întrebare pentru doamna ministru al ocupării a ocupării. Vă îmi place foarte mult ce ne-ați spus despre ocuparea în, în rândul tinerilor și a vârstnicilor. Cred că o măsură foarte importantă pentru ocupare e tocmai consolidarea colaborării între sectorul, sectorul public și sectorul privat. Știu că în Danemarca există această practică. Uh, pe timpul președinției dumneavoastră, nu veți încerca să faceți mai multe, să fiți mai atenți la acest aspect? Nu. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul, doamna Sinclair și apoi domnul Thomas Mann. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Nu, în primul rând, doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor ministri. Programul pentru Europa Angajării poate, probabil că pleacă de la ce s-a spus la Berlin. Săptămâna trecută la Strasbourg, domnul Barroso spunea că IMM-urile vor crea uh, un loc de muncă și atunci se va elimina șomajul. Uh, se înțelege oare că, de fapt, în felul acesta se distrug locuri de muncă în Marea Britanie? Lucrul acesta s-a manifestat la următoarele alegeri. Doamnă ministru, spuneați că locurile de muncă nu sunt create prin politicile de șocuri de muncă, dar crearea uh, și locurile de muncă distruse sunt distruse de asemenea politici. Dacă ne gândim la eliminarea serviciilor publice și la reducerea salariilor, vom vedea exact ce s-a întâmplat. Crearea șanselor de angajare pentru tineri ar fi mult mai bună, dar nu există o propunere solidă. Sunt uh, de acord cu îmbătrânirea activă, dar cum rezolvăm problema? De unde vor veni aceste noi locuri de muncă? Poate vreți să creați uh, locuri de muncă creând tot felul de programe de pregătire și în felul acesta să obțineți bani de la contribuabil. Uh, ați vorbit despre euro, dar într-o țară ca Marea Britanie unde nu există euro, poporul dumneavoastră a respins de două ori moneda euro. Populația dumneavoastră nu crede în euro și pe bună dreptate nu ni s-a spus în momentul adoptării euro că vom pierde locuri de muncă, așa că am rămas în afara zonei euro. Țării, alte țări uh, sunt speriate, iar uh, locurile de muncă sunt create în afara zonei euro și nu în interiorul zonei euro, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Am următoarea impresie. Mi se pare că președinția daneză uh, își pune foarte, are două, două doamne ministru foarte dinamice. Acest, această impresie am nu doar din acest schimb de opinii care a avut loc acum, ci și pentru că am fost în Copenhaga în noiembrie și le-am cunoscut pe ambele. Îl avem pe Ole Christensen, care ne tot vorbește despre modelul flexi-securității din Danemarca și din partea PP cred că am reușit să avem niște hotărâri foarte bune. Ați vorbit despre echitate în generații, însă e nevoie și de garanții pentru tineri. Tineri care se află în șomaj după timp de 5 luni trebuie să aibă șansa de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și găsi un loc în care să se pregătească. Cred că acest lucru este foarte important. Mă bucur că acum suntem transmiși pe internet, am vorbit cu mai multe școli care ne urmăresc. Însă, cum putem realiza tot ceea ce ne dorim? Ați spus că e la latitudinea statelor membre. Bine, dar cum le putem motiva? Nu doar uh, companiile private trebuie să fie motivate, ci și cele publice. Instituțiile statului trebuie să le dăm o șansă și nu să stăm să așteptăm. Și dacă vă dezvoltați puțin, veți avea posibilități. Am dorit să facem acest lucru. Cu toții știm că e nevoie de niște condiții, de crearea unor condiții. Dacă doriți să fiți activi, vă dorim. Trebuie să le dăm șanse tinerilor. Cred că acesta este un mesaj foarte important trebuie să le spunem că nu sunteți singuri, faceți parte dintr-o adevărată, dintr-o adevărată mișcare și iar tinerii sunt foarte motivați, mai motivați decât ne închipuim. Merci. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Cristiansen. Și apoi o să dăm cuvântul doamnelor ministru. Mulțumesc foarte mult. Aș dori de asemenea să le mulțumesc doamnelor ministru pentru prezența domniilor lor aici și pentru prezentarea președinției daneze. Cred că lucrurile se anunță bine în felul acesta apropo de perspectivele de viitor. Să revenim la flexicuritatea, Flexicuritatea care a fost adusă în discuție de Thomas Mann în uh, European Observer ni s-a spus că ar putea să fie o soluție la criză, adică o mână de lucru mai flexibilă. Cred că multe țări ar putea să arate interes față de acest model. Dacă ar avea modelul flexicurității, modelul pe care noi îl cunoaștem în Danemarca de foarte multă vreme, ar fi foarte bine. Din păcate nu este cazul. Nu toată lumea pare dispusă să-l adopte. Deci am o întrebare. Credeți că vom ajunge repede să convingem mai multe state membre să investească în acest model? Să aibă un sistem de susținere atunci când ești uh, în șomaj ca să putem să primim un salariu pentru recalificare, pentru reformare când ești șomer, pentru a putea reintra pe piața muncii, deci pentru a putea redeveni activ pe piața muncii, ca cei care și-au pierdut locul de muncă să-și poată regăsi un loc de muncă. Cred că dacă am avea un asemenea sistem de flexicuritate, eh, am avea vo- voința de a fi flexibil. Doamnelor ministru, aveți cuvântul. Um... Regarding the, um... În ceea ce privește dilema cu care ne confruntăm, vorbim despre vârstnici pe care dorim să-i păstrăm în câmpul muncii, dar în același timp avem și tinerii care nu au niciun fel de abilități și nu au niciun loc de muncă și chiar dacă au calificări, nu pot obține un uh, loc de muncă din cauza ratei ridicate de șomaj. Este o dilemă, dar trebuie să o înfruntăm și din punctul meu de vedere este foarte important să subliniem că această criză cu care se confruntă Europa acum nu trebuie să se transforme într-o luptă între generații. Tocmai de aceea anul acesta este pentru uh, îmbătrânire activă și solidaritate între generații și ne concentrăm asupra solidarității, pentru că nu uh, vrem să ajungem la o luptă între generații, cum spuneam. Uh, Trebuie să respectăm pe cei care au construit societățile în care trăim, dar trebuie să ne asigurăm de asemenea că și tinerii au parte de educație și vor avea un loc de muncă când termină educația. Nu putem să-i facem pe oameni să se lupte între ei. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să înfruntăm criza împreună. Și tocmai de aceea anul se cheamă îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Nu trebuie să începem să dăm vina una, unii pe alții, trebuie să rezolvăm criza pentru toată lumea. În ceea ce privește întrebarea privind îmbătrânirea activă, este foarte uh, important să subliniem că un element foarte bun este că oamenii pot avea grijă de ei mai mult timp. Uh, vârstnicii pot rămâne pe piața muncii dar și pot avea în același timp și o calitate mai mare a vieții. Și dacă ne asigurăm că îi formăm pe oameni, nu le asigurăm doar uh, ajutoare uh, sociale, le acordăm mai multă libertate pentru ca ei să-și conducă propria viață și să nu mai depindă atât de mult de ajutorul dat de stat. Dar ajutorul depinde și de uh, întrebarea pe care mi-a pus-o doamna din Anglia, nu putem crea uh, noi locuri de muncă atunci când uh, introducem tehnologia uh, statului social. Trebuie să ne asigurăm că creăm locuri de muncă și în cadrul și în afara zonei euro. Pentru mine este important să subliniez că oamenii ar trebui să aibă o șansă. Fiecare ar trebui să aibă o șansă. Și în acest moment în Europa oamenii nu au o șansă uh, dreaptă și tocmai de aceea e cazul să ne uh, unim eforturile, așa cum uh, au spus și alți vorbitori, este important să ne gândim cum putem uh, să facem sistemele să îi ajute pe oameni. Asta este un element important al președinției. Jeg skal svare øh, kortere øh, denne gang. Mulțumesc, voi răspunde foarte pe scurt la aceste întrebări pe care le consider foarte importante. Când vorbim despre ocupare și de crearea de locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că suntem cu toții de acord că e o îndatorire națională. Șomajul trebuie să fie combătut prin diferite metode. însă e nevoie de un schimb de bună experiență la nivel european. Desigur, trebuie să existe și o serie de obligații. În cadrul strategiei Europa 2020 avem uh, un, uh, un obiectiv de 75% ocupare. Trebuie să vedem cum putem ajunge cât mai aproape de îndeplinirea acestui scop. Au existat mai uh, multe întrebări la care vreau să răspund ca ministru danez și nu ca președinție. Ce fel de experiență avem noi în ceea ce privește crearea de, de locuri de muncă după criză? Și noi avem, bineînțeles, șomerii noștri și la noi e o lipsă de locuri de muncă, e foarte clar. Însă acum vă vorbesc la nivel de ministru național. E foarte important să nu vedem orice ca o problemă, mai ales pe timp de criză. E foarte important să vedem pentru ce se cheltuie banii publici, dacă merg pentru educație, inovare, cercetare, dacă se investește în ecologizare, în lupta împotriva sărăciei. Nu important, da, importante sunt investițiile. E important să existe locuri de muncă și în domeniile care țin de ecologie. În vremuri bune trebuie să se economisească bani. Trebuie să existe un fel de pușculiță uh, de care ne putem folosi atunci când vremurile sunt grele. Și în Danemarca se face acest lucru. cei care se reorientează acum spre ecologie sunt cei care câștigă și în ceea ce privește concurența. Apoi a existat și întrebarea doamnei Sinclair în legătură cu euro. Nu sunt sigură că am înțeles în întregime întrebarea dumneavoastră. Însă ca țara fată la prezidiu și ca stat membru al Uniunii Europene pot să spun următoarele membru sau nu, avem o responsabilitate comună pentru euro și ca această monedă să funcționeze moneda euro e condiția de la care se pornește pentru ca economia să funcționeze, fie că suntem pentru sau împotriva monedei. Așa că noi sperăm că euro va supraviețui acestei crize. Acum, despre flexicuritate. Cred în acest concept. În Danemarca a funcționat. Este un punct puternic în ceea ce privește modelele de pe piața muncii. Respect faptul că alte țări europene și-au organizat într-un alt fel piața muncii. E important pentru că aici se ajunge tocmai la chestiunea importantă a șomajului în rândul tinerilor. Însă nu trebuie doar ca aceste locuri de muncă să existe, tinerii trebuie să fie și pregătiți din punct de vedere profesional. Nu mai trebuie să existe atât de mulți tineri nepregătiți profesional în Europa. Nivelul lor de competențe trebuie să fie crescut. Merci. Mulțumesc. Ultimul grup de intervenienți și dau întâi cuvântul domnului Gutierrez Apoi, doamnei vicepreședintu, doamna Hirsch, domnul Gutierrez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. V-ați concentrat pe problema ocupării tinerilor și este foarte productiv pentru acest semestru și este bine pentru ambiția politică a instituțiilor europene. Politica de creare a locurilor de muncă este de competența statelor membre. E adevărat, dacă ne gândim că această politică ține de diversele programe foarte specifice care sunt de competența statelor membre, dar există și un domeniu european pentru că prima politică este stimulentul economic. De, criza durează de patru ani și în această criză politicile, strategiile pentru instituțiile europene uh, ne duc uh, din nou către recesiune deci o să fi pierdut 10 ani în perioada economic, de dezvoltarea economică și vor fi 10 ani pierduți și pentru tineri. Și ca să nu se întâmple așa, să nu fie o generație sau două pierdute, avem nevoie de un efort colectiv la nivel european. Mă preocupă foarte mult ce se întâmplă în foarte multe țări membre apropo de această strategie față de piața muncii. Lungirea perioadei orelor de muncă fără salariu, pierderea drepturilor, cum ar fi fi indemnizațiile, pierderea locurilor de muncă, fără să existe niciun fel de strategie europeană pentru dezvoltare. Nu putem ieși din cribă cu o piață dublă, cu o Europa dublă, care să se referă uh, numai la uh, fără drepturi și fără garanții sociale. Uh, iar sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră apropo de tineri, dar nu sunt de acord sau ceea ce mă preocupă este cu garanția aceasta, oricare ar fi, avem nevoie de o garanție pentru tineri care să fie utilă, un fel de bursă care să fie utilă, care să ducă la formarea și introducerea, inserarea pe piața de muncă, deci trebuie să fie o remunerare corectă și corectă, cu drepturi și cotizații sociale, pentru, pentru care există diverse modele, dar trebuie să fie un model european, pentru că acum statele membre a, nu pot investi foarte mulți bani, deci comunitatea europeană trebuie să contribuie și aici. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Hirsch și apoi doamna Zuber. Doamna Hirsch. Äh, mulțumesc. În primul rând, vă doresc pentru contribu- vă mulțumesc pentru contribuțiile de astăzi. Cred că e un subiect foarte important care ne preocupă pe toți în aceste timpuri. S-a vorbit foarte mult despre șomajul în rândul tinerilor. Cred că important e ca și în strategia UE 2020 să avem niște principii foarte bine ancorate prin care să spunem că ne dorim să scadă abandonul școlar. Da, e o chestiune la latitudinea statelor membre, dar poate că ar trebui să punem și noi accentul pe ea, astfel încât să încurajăm statele membre să ia măsuri în acest sens. Cred că e un pas foarte important pentru a putea, într-adevăr, aborda această problemă problema șomajului tinerilor. Apoi, o altă idee e cea a mobilității. Piața de muncă europeană trebuie să fie puțin echilibrată. Și aici mobilitatea e un criteriu. În cadrul sondajelor, întotdeauna primul punct e că limba străină reprezintă o problemă, dar apoi mai există foarte multe întrebări din partea cetățenilor care au încercat să se bucure de dreptul pe care l-au să lucreze într-un alt stat membru, iar aceștia de multe ori au întâmpinat foarte multe dificultăți în ceea ce privește pensiile, asigurările sociale, banii pentru șomaj și așa mai departe. Deci vă puteți închipui că dacă promovăm mobilitatea, atunci, într-adevăr, vom reuși să construim un sistem în care toate aceste posibilități sunt mai bine concretizate, mai ales pentru acei oameni care sunt foarte mobili în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim probabil la un sistem, e un sistem acum cu 27 de asigurări. Mul- Mulțumesc, doamna Zuber, prima intervenție ca vicepreședintă. Vă urăm succes și activitatea fructuoasă în comisia noastră. Apoi domnul Cercas. Sercas. Obrigada, senhora presidente. A questão que eu quero colocar... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Întrebarea mea este legată de realitățile portugheze și posibilitatea de a reconcilia creșterea și dezvoltarea economică și uh, politicile de dezvoltare cu măsurile de austeritate care uh, au fost impuse de instituțiile europene în Portugalia în Portugalia mai avem și uh, misiunea FMI și alte instituții uh, internaționale care ne impun uh, niște uh, reguli. Rata șomajului uh, în conformitate cu FMI este 12,5%. Asta va fi în 2012. Au urmat uh, politici ca urmare a acordurilor cu uh, instituțiile europene, precum și cu FMI-ul și asta a însemnat că este mai ușor să concediezi oamenii, este mai ușor să le impui să muncească peste program. Deci oamenii trebuie să muncească mai mult și să aibă o bancă de uh, ore suplimentare de până la 12 ore pe zi sau 100 de ore pe săptămână. Și întrebarea care se pune este, vrem să creăm locuri de muncă la fel de mult cum vrem să ușurăm uh, decizia companiilor de a concedia, vrem să creăm locuri de muncă, la fel de mult cum uh, dorim să forțăm oamenii să muncească mai mult, pentru că nu așa trebuie să creăm locuri de muncă. Cred că măsurile de austeritate nu pot fi reconciliate cu uh, acestea. Domnul Serca și apoi domnul Ori. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnelor ministru pentru prezentările dumneavoastră și pentru modul în care ne-ați primit la Copenhaga. De la dumneavoastră sunt așteptări foarte mari. Avem foarte multe speranțe ca președinția daneză să fie o schimbare reală pentru problemele sociale. I-ați auzit pe colegii socialiști, uh, voi avea și eu două preocupări. Pe mine mă preocupă seminarul pe care l-ați anunțat la Copenhaga, pentru siguranța locurilor de muncă la sfârșitul lunii iunie. Vreau să știu dacă e adevărat. Pentru ce? Pentru că se aude că la comisie crede că într-o perioadă de criză nu trebuie să mai cheltuim bani pentru siguranța locurilor de muncă, ca și când asta ar fi o cheltuială și nu uh, o investiție și Comisia vine acum cu o carte verde a restructurării și a delocalizării și se pierd zece zeci de mii de posturi uh, în, de locuri de muncă. Iar acum uh, încă o carte verde care uh, ne pune pe gânduri. Deci, doamnelor ministru, pe mine mă preocupă ce a spus Fondul Monetar Internațional ieri, în raportul de ieri recesiunea va duce, va distruge toate aceste planuri de adaptare. Toate aceste planuri nu valorează nimic dacă nu are loc relansarea națională. Toate sacrificiile făcute de funcționari, de muncitori, vor fi distruse de acest mod de a gândi care pare să vină, eu știu, din evul mediu. Singura modalitate atunci de a-l vindeca era să iei sânge. Și mă tem că o să să ajungem în acest infern. Toate consecințele sunt cumplite uh, în sărăcie, în șomaj și este prima dată pentru în ultimii 50 de ani. Sunt mai puține activități, mai puțină cuprindere social și este clar că uh, acest Consiliu, Consiliul EPSCO, trebuie să se substituie cofinului pentru că altfel destinul nostru va fi negru. Mulțumesc domnul Ori și nu în ultimul rând domnul Kassler și apoi am terminat. Voi pune și eu apoi o întrebare. Domnul Ori, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc, doamnelor, ministru. Voi începe cu următorul fapt. După această rundă de întrebări am putut să constat că sunt foarte de acord cu toate cele auzite. Desigur, șase luni nu sunt suficiente pentru a rezolva toate problemele, însă din ceea ce ne-ați spus, e clar că vă veți concentra pe punctele cele mai importante. Vreau să fac o observație. Am vorbit foarte mult despre șomajul în rândul tinerilor și așa mai departe. Ne-ați spus de mai multe ori că această problemă e la competența statelor membre. Acest lucru e adevărat. Însă, trebuie să fim conștienți și că există foarte multe schimbări în Europa. Și dacă ne gândim la pachetul cu cele șase acte legislative sau la o formulare mai concretă a directivelor, oriunde avem posibilitatea de a veni cu noi abordări prin care să le implicăm pe statele membre, trebuie să facem acest lucru. Înțelegem cu toții că situația e una dramatică. Rata șomajului între tineri are niște dimensiuni foarte mari. Apoi, în ceea ce privește directa, directiva privind detașarea, și noi suntem la fel de nerăbdători ca dumneavoastră. Nu știu dacă va fi ușor să găsim o rezolvare la problema cu companiile de carton și așa mai departe. Însă noi, PP-ul, pornim de la premisa că exist, prim, prima dată trebuie să vedem care sunt problemele cu punerea în aplicare a directivelor existente și apoi să venim cu noi directive. Fondul de ajustare la globalizare ridică mai multe probleme. O treime dintre fondurile care sunt la dispoziție sunt deja folosite. Noi, Parlamentul, sprijinim abordarea prin care acest fond ar putea să fie extins, însă trebuie să ținem cont și de alte alternative. Bineînțeles, vom face parte cu plăcere la toate conferințele pe care le veți organiza. Vă doresc toate cele bune! Gessler. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc în primul rând să mulțumesc președinției pentru informațiile importante. Eu sunt raportor în ceea ce privește anul european 2012 pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Și aș dori să vă întreb ce fel de rezultat, ce fel de plus valoare veți aduce dumneavoastră în această primă jumătate a anului 2012, astfel încât să venim în întâmpinarea generațiilor. Am vorbit cu colegii din alte partide, am vorbit despre echitate, despre solidaritate între tineri și vârstnici e nevoie de programe în Uniunea Europeană, dar nu doar de programe de tipul uh, tineri în acțiune, ci și seniorii în acțiune. Așa că m-ar interesa foarte mult poziția dumneavoastră. Pentru că acest moto, pentru care, am, pentru care am luptat foarte mult ca raportor, să fie folosit în um, discuții, dar ne mai dorim să se mai adauge și un subtitlu legat de demnitate și ați fi putut să ne sprijiniți. E vorba de vitalitate, de vitalitatea societății, a oamenilor, indiferent de vârsta pe care o au și de demnitatea tuturor. Vă doresc toate cele bune și sper că în uh, evenimentele pe care le voți organiza vom lucra bine. Uh, Mulțumesc foarte mult! Am uh, să trec la engleză ca să fie mai ușor. Am de adus în discuție două probleme. Prima se referă la Fondul European de Solidaritate. Evident, cadrul noului regulament se va discuta în timpul președinției dumneavoastră și sperăm că veți face progrese consecvente în acest domeniu, dar în situația actuală ne interesează foarte tare să vedem cum putem folosi Fondul European de Solidaritate pentru a-l adapta la realitățile pieții muncii. După cum a funcționat până acum, se pare că este un program care nu poate să funcționeze timp de 5 ani. Situația pe piața muncii se schimbă mereu. Deci cum putem să facem acest fond mai flexibil și cum putem să folosim inteligent această unealtă? Știu că lucrurile nu stau așa acum, dar că noi credem că acest fond este un instrument al politicii uh, economice și sociale a Uniunii, trebuie să ne gândim și în acest sens. În al doilea rând, mă gândesc la raportul privind creșterea anuală. Mai târziu vom adopta un raport al doamnei Cornelison, în care comentăm și facem niște propuneri privind cele prezentate de comisie și considerăm că va fi o contribuție importantă pentru Consiliul de primăvară. Așa că ne-ar bucura foarte tare dacă președinția daneză ar lua notă de acest raport și l-ar folosi ca plus valoare pentru discuțiile de la Consiliul de primăvară. Sigur că uh, președintele Parlamentului va fi mandatat să susțină această poziție și să o apere la Consiliul European, dar dacă prezenția daneză uh, ne-ar privi cu deschidere, ar fi mult mai util și v-ar ajuta și pe dumneavoastră să aveți o discuție mai echilibrată la Consiliu. Vă rog foarte mult să luați uh, cuvântul pentru ultimele răspunsuri și concluzii. Mulțumesc! Uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru o discuție foarte bună iar noi, ca țară aflată la președinție, vom fi foarte atenți la observațiile pe care le-a făcut Parlamentul. Ne vom implica în întreaga evaluare. Ne aflăm în fața unui viitor întunecat sau nu? Eu cred că nu. Suntem într-o criză adâncă în întreaga Europa, asemenea evenimente au mai avut loc și am reușit și în trecut să depășim aceste situații. Important este să fim uniți. Trebuie să muncim împreună pentru a găsi niște soluții pragmatice la aceste provocări uriașe. Am spus că în Europa avem o responsabilitate mare. Trebuie să fim foarte atenți la promovarea creșterii și ocupării. Însă cel de-al doilea element a jucat un rol prioritar în dezbateri. Așa că trebuie să vedem ce e cel mai important. Discuțiile noastre trebuie să se bazeze pe niște elemente concrete. Am fost întrebați dacă vom veni cu o nouă directivă în ceea ce privește detașarea. Știu în ce constă, va fi foarte greu să găsim o majoritate în acest sens. Ca țară aflată la președinție, aș spune că e nevoie mai degrabă de o abordare mai bună a directivei care deja există. Și acesta ar fi următorul pas. Apoi e nevoie de un echilibru între drepturile angajaților și mobilitatea pe de altă parte. Am fost întrebați dacă avem planuri pentru a organiza o conferință în ceea ce privește uh, atmosfera la locul de muncă și menținerea locurilor de muncă. Într-adevăr, avem un asemenea plan împreună cu Comisia. Cred că e foarte important să aibă loc această conferință, astfel încât să discutăm despre o nouă strategie din 2013 în 2013 în 2020 trebuie să organizăm această dezbatere și deja lucrăm împreună cu Comisia pentru a organiza conferința. În final, aș mai adăuga următoarele. În primul rând, vă dau dreptate când spuneți despre faptul că abandonul școlar este o problemă foarte mare. E important să fie abordată această chestiune în strategia 2020. trebuie să-și găsească locul problema legată de abandonul școlar și în programul președinției noastre. Probabil la conferința din Danemarca am putea să abordăm și această temă. E vorba despre șomajul în rândul tinerilor, dar probabil mai putem să facem și această legătură între sistemul de formare și uh, piața muncii. Ar trebui să subliniem această legătură am spus că inițiativa aceasta pentru creștere trebuie să fie mai bine folosită. Formarea practică trebuie să fie legată și de partea teoretică. Și există deja experiențe bune în acest sens. Există tinerii foarte intelectuali în Uniunea Europeană, însă există și unii care trebuie să depună o muncă fizică. Apoi a mai fost o întrebare concretă legată de situația din Portugalia, unde situația este foarte gravă. Dacă calea de urmat e aceasta de a da în șomaj oamenii, discuția e într-adevăr una dificilă. E important ca atunci când se ajunge în această situație, când foarte uh, mulți oameni își pierd uh, locul de muncă, e important să existe o rețea socială bine organizată. Este o parte componentă a flexicurității care a fost uh, menționată. Mulțumesc pentru această dezbatere și aștept cu nerăbdare dezbaterile din viitor. Mulțumesc, doamnelor miniștri. Vă cerem foarte multe în aceste șase luni, dar veți înțelege că exercitarea răspunderii președinției în momentul în care europenii sunt uh, și atenți și neliniștiți față de mesajul care vine din Europa în domeniul social, vă pune pe umeri o responsabilitate imensă. Membrii comisiei sunt alături de dumneavoastră ca aceste șase luni să devină un succes și vă dau întâlnire la sfârșitul acestei perioade o întâlnire la fel de bogată ca cea de astăzi și vă urez succes de plin în numele tuturor colegilor membri ai acestei comisii. Vreau să mai spun ceva. Mă scuzați. Îmi dau seama că în, în elanul de a vă aplauda nu v-am dat cuvântul. Poate că mai doriți să vă referiți la două, trei puncte specifice, vă rog. I only had a few... Aveam doar câteva observații de făcut. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus doamna Beres. Europa contează pe noi pentru a coopera și pentru a găsi soluții. Aș dori să vă mulțumesc pentru observațiile foarte frumoase pe care le-ați avut la adresa noastră Ați spus că susțineți din toată inima agenda noastră și noi vom face tot posibilul de a, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor dumneavoastră și așteptăm cooperarea pe viitor. Mulțumesc! Chers collègues, je vous propose de reprendre vos... Stimați colegi, vă rog uh, să vă reluați locurile. ajuns la punctul 10 din ordinea de zi și dau cuvântul acum doamnei Cornelison, raportoarea noastră privind problema forței de muncă și aspectele sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2012. Este vorba de un raport din proprie inițiativă care trebuie să fie dezbătut în plenară în momentul în care îl vom fi adoptat, pe lângă un raport pe această temă redactat de Comisia Economică și Monetară, care deja și-a adoptat raportul privind eh, iar raportorul este domnul Jean-Paul Gozes. Doamna Cornelison, aveți cuvântul să prezentați cele 25 de amendamente de compromis pe care le-ați redactat cu raportorii din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de Crăciun am avut o primă dezbatere asupra acestui document, pe baza unui document de lucru. Totul a trebuit să meargă foarte repede. Am uh, lucrat întâi cu acest document de lucru. Unul dintre mesajele cele mai importante uh, al celorlalte grupuri de la stânga la dreapta în dezbaterea respectivă era faptul că șomajul tinerilor este una dintre cele mai mari preocupări actualmente. În raportul pe care l-am prezentat după această dezbatere am adăugat abordarea șomajului tinerilor ca un mesaj cheie. Majoritatea amendamentelor prezentate sunt uh, adăugiri foarte valoroase. Le mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am putut uh, să redactăm niște amendamente de compromis, aproape că nu mai avem litere din alfabet pentru aceste amendamente de compromis și sper că se vor bucura de majoritatea dumneavoastră, aprobarea noastră majoritară și aici în uh, plenară. Se va vota mâine și îmi va face mare plăcere să prezint acest raport. Am uh, făcut deja pentru Uh, ca Consiliu să ne ia în seamă. Îi mulțumesc președintei pentru mesajul clar transmis celor două doamne ministru care au participat la reuniunea noastră. Împreună cu domnul Gozes, care este raportor la Comisia Econ, ne vom întâlni cu domnul Schulz uh, și cu președintele Comisiei pentru ca să punem accentul pe prioritățile noastre cheie. Aș dori să invit pe raportorii din umbră și alți membri ai acestei comisii să își facă contribuțiile să ne spună, să discute cu reprezentanțele permanente pentru ca ei să preia aceste chestiuni și să le discute la EPSCO și la Consiliul de Primăvară. Cred că ar fi foarte util să se facă acest lucru prioritățile noastre cheie, dacă ele vor fi preluate de Consiliu, atunci s-ar putea să salvăm nu numai moneda euro, dar să-i salvăm și pe cetățenii din Europa. Deci să colaborăm în această perspectivă. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Cornelison. Poate fi mândră de acest raport Cred că ultima dumneavoastră propoziție spune tot, trebuie să ne salvăm și cetățenii și moneda euro. Și bineînțeles că trebuie făcute toate eforturile, atât la nivelul președinției cât și al Parlamentului, ca să ne asigurăm că sunt preluate opiniile noastre la Consiliu. Cât privește amendamentele de compromis, vreau să îi mulțumesc doamnei Cornelison pentru flexibilitate, pentru activitatea depusă suntem mulțumiți în general de aceste amendamente amendamentul S de la PPE, unde se vorbește de tratamentul legal în ceea ce privește legislația primară și secundară din Uniunea Europeană. Cred că este necesar. Mai avem de făcut comentarii asupra altor amendamente. Vom analiza un, vom dori un vot uh, separat asupra unui uh, uneia dintre amendamente H3 uh, pentru privind segregarea de despărțirea pe genuri, pe sexe. La 114 vot separat, de asemenea și la 47 privind taxa pe tranzacțiile financiare. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Nu mai înțeleg. Mă scuzați. V-ați referit la amendamente cu numere, iar noi avem aici, nu, nu știu la ce corespunde, pentru că nu avem amendament 7 care se vorbească de taxe. Poate că n-am înțeles eu bine ce a spus dumneavoastră. 47, 47. Doamna Iazovietska. Doamna Iazovietska. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de un document excelent. În general, este o analiză anuală care e un fel de test care ne permite să măsurăm semestrul european în același timp și programele statelor membre în ceea ce privește politicile sociale și de ocuparea forței de muncă. Vă atrag atenția asupra unor amendamente pe care le-am prezentat eu și care mi se par importante. În primul rând, analiza creșterii ar trebui să se refere la probleme reale cu care se confruntă tinerii pe piața muncii. Cred că această garanție pentru tineri uh, prin care statele membre ar trebui să garanteze angajarea tinerilor este nerealistă. Cred că ar fi mai bine să dăm posibilitatea tinerilor în ceea ce privește antreprenoriatul și să tratăm ca prioritar îmbunătățirea sistemului de învățământ, de, pentru că acele competențe căpătate la școală să fie la unison cu nevoile pieței muncii. În al doilea rând, să se creeze condițiile pentru o activitate profesională mai durabilă. Lucru este bine subliniat în acest document de doamna raportor și în cele din urmă Comisia Europeană ar trebui să încurajeze statele membre să elimine barierele care există și care îngreunează schimburile de mână de lucru între statele membre și fac uh, imposibilă utilizarea pe deplin a forței de muncă pe piața europeană. Ascultând uh, cele două, ce au spus cele două doamne ministru, uh, am luat notă de aceste priorități și cred că documentul, raportul acesta scoate în evidență acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Koslovski are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Ca raportor din umbră, pe marginea raportului doamnei Cornelison, vreau în primul rând să-i mulțumesc raportoarei pentru că s-a ocupat de această temă foarte importantă. Vă mulțumesc pentru cooperarea care a fost perfectă și de asemenea care a fost foarte rapidă pentru că am fost foarte presați de timp. Aș dori să accentuez amendamentele de compromis. Doamna, ați reușit să integrați toate cererile noastre, toate amendamentele noastre. Cred că este realmente un raport perfect și se referă în majoritate la toate chestiunile importante pentru creșterea în uh, sânul Uniunii Europene. Prognoza pentru 2012 arată că probabil rata șomajului va fi în continuare foarte ridicată în 2012. Ceea ce este surprinzător în, aceste, în acest context este că din 2009 numărul de locuri de muncă care nu este prevăzut, care nu este uh, ocupat, crește. Deci în acest context trebuie să mizăm pe un sistem bun de formare profesională și să ne adaptăm sistemul de învățământ la cererea de forță de muncă de pe piață. Trebuie uh, să fim atenți pe timpul formării de la grădiniță până la sfârșitul universității. Trebuie să promovăm spiritul întreprinzător, să promovăm mobilitatea și posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Instrumentele europene sunt foarte bune din acest punct de vedere și trebuie legate de acțiunile de promovare a creșterii economice și a politicii de angajare a forței de muncă. Spuneați că tineretul este cel mai afectat de criză în perioada 2008-2010, numărul total de șomari sub 25 de ani a crescut cu un milion de persoane. Mai mult decât atât, 40% dintre tineri lucrează uh, cu program redus și n-au altă posibilitate este un aspect de care trebuie să ne ocupăm în contextul schimbărilor demografice. Comunicarea Comisiei Europene privind creșterea șanselor tinerilor va fi, sper, un jalon pe acest drum pentru a combate rata șomajului la nivelul tinerilor. Acțiunile agenției în ceea ce privește diversele proiecte de cercetare va, fi să, va putea să vină cu niște soluții care să a, um, domolească efectele negative ale crizei. Mulțumesc. Domnul, Domnul Becker. Thank you very much. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să spun că am o părere pozitivă, pozitivă despre textul care ne-a fost prezentat de doamna raportor. Există aici niște idei foarte specifice. Vreau să spun că Ultimul amendament depus mie mi se pare cel mai plin de importanță, pentru că spune foarte clar guvernelor naționale, statelor membre Uniunii Europene, le spune că, în sfârșit, hotărât și fără întârziere, trebuie să se facă, să se pună în aplicare acele reforme asupra cărora au fost de acord ele însele în Consiliu. Există mai multe dimensiuni ale semestrului european nu e clar de ce această, această adoptare în Consiliu nu a fost pusă în aplicare. Trebuie să ne gândim la sistemurile sociale, la sistemele de pe piața de muncă, la sistemul de sănătate. Nu putem discuta despre solidaritate în anul 2012 când sistemele despre care vorbeau nu sunt reformate. Pașii care trebuie făcuți apar în document și aceștia trebuie pus în aplicare. Cred că noi avem o datorie față de aceste generații. Nu le mai putem uh, promite tinerilor uh, siguranță socială dacă guvernele nu fac ceea ce trebuiau să facă. Mulțumesc! Ehm, mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru spiritul în care și-a redijat raportul foarte operațional față de Consiliu și față de mizele privind această discuție macroeconomică în sensul cel mai larg al cuvântului. Cred că mesajul pe care l-am adresat președinției daneze este un mesaj foarte percutant și care trebuie să fie uh, citit de toate instituțiile. Am de spus doar un singur, uh, doar câteva cuvinte și îmi cer scuze pentru că am vorbit în această reuniune a raportorilor cu raportorii în umbră uh, și am promis că fac o propunere scrisă, dar n-am făcut-o. Uh, ne-am referit la un amendament oral care să reia statisticile recente, adică preocupările europenilor privind lupta împotriva excluderii sociale și a sărăciei. Ar putea uh, să intre într-un considerent aceste statistici și să îmbogățească dinamica raportului dacă doriți și sper că nu vor exista opoziții. După amiază am să fac o propunere, un amendament oral după ultime statistici de la Eurostat Mă scuzați, spune vorbitoarea, ultimul eurobarometru, europenii așteaptă de la noi cu prioritate să le punem la dispoziție mijloacele de a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Nu s-a mai înscris nimeni altcineva uh, la această dezbatere. Voi da din nou cuvântul raportoarei. Thank you. Thanks to, to all the shadow. Mulțumesc și le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celorlalți care au uh, contribuit la acest raport nu o să intru în detalii, în punctele specifice. Vor exista câteva observații mai mici asupra cărora grupurile probabil vor avea voturi diferite, dar în ansamblu cred că lucrurile au mers destul de bine și vom avea un consens. Cred că este vital ca și în plen uh, acest raport să se bucure de o majoritate largă, astfel încât să putem spune acesta este mandatul pe care îl dăm domnului Schulz, acesta este mesajul întregului Parlament, sau cel puțin a unei mari părți a Parlamentului, către Consiliu. O să încerc să o conving pe doamna Harkin în ceea ce privește datele separate pe gen uh, în cursul zilei de astăzi și salut firește uh, un uh, considerent adițional în ceea ce privește datele recente privind sărăcia și excluderea socială. Cred că este foarte bine să consolidăm cât mai mult mesajul în acest sens. Mulțumesc mult și aștept cu interes votul de mâine. Mulțumesc, vom vota mâine acest raport, ceea ce va permite discutarea în plenară pe 15 februarie într-o discuție comună împreună cu raportul domnului Gozes și cred că pentru primul an vom fi uh, trasat o cale foarte clară pentru viitor. Ajungem acum la punctul 11 din ordinea de zi, dar înainte de acest lucru mă scuzați, dar aș dori să fac acest lucru cât mai curând cu putințe. Vreau să precizez ceva pentru coordonatori și pentru funcționarii politici să transmit această informație. Punctul pe care l-am adăugat la ordinea de zi a reunii noastre de astăzi, la sfârșitul zilei, la cererea coordonatorului PPE, adică procedura pe care o vom urma mâine la vot privind punctul 27 din ordinea noastră de zi, va, se va face cu ușile închise pentru motive absolut evidente Vă rog să țineți cont de acest lucru. La punctul 11, modificarea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate sociale și a regulamentului care stabilește procedura de punere în aplicare a regulamentului, dau cuvântul domnului Cap Noh, raportorul nostru, pentru a prezenta amendamentele. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru slovo. Pani předsedkyně, vážení kolegové a kolegové. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Uh, stimați raportori din umbră, mă, adres în primul, mă adresez în primul rând dumneavoastră și vă mulțumesc pentru cooperare. Vă mulțumesc de asemenea tuturor deputaților care au prezentat amendamente, amendamentele care mi-au fost înaintate până pe 11 ianuarie anul acesta. Era vorba de 25 de amendamente, unele au fost depuse împreună, altele au fost uh, depuse de deputați individual și încă 8 amendamente care sunt acum studiate și uh, sunt sigur că cei care le-au înaintat probabil că le vor introduce în timpul discuției care va urma și, uh, desigur, suntem conștienți de faptul că acest regulament, uh, a cărui modificare o discutăm, reflectă legislația națională la, cu care trebuie să se armonizeze. Nu putem în niciun caz aici să influențăm dezvoltarea legislației naționale. Iar acum, uh, cu atât mai puțin decât înainte, când sunt numeroase probleme iar cheltuielile sociale trebuie să fie în armonie cu bugetele statelor membre și Uniunea Europeană nu poate decât să reamintească această obligație față de bugetele naționale. Foarte pe scurt, permiteți-mi să spun că amendamentele se referă în, în primul rând la trei domenii partea principală a activității și concepția, apoi sediul social sau sediul de exploatare și apoi indemnitățile, indemnizațiile, mă scuzați, pentru persoanele care lucrează independent în context transfrontalier. Scopul este să se asigure adoptarea în primă lectură și aș dori să mulțumesc de acum tuturor colegilor Uh, toate colegelor care m-au susținut în acest efort. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum am spus înainte de a discuta acest raport uh, prima oară, majoritatea amendamentelor sunt uh, de o natură foarte tehnică și avem și compromisuri din partea raportorului și din partea colegilor. În ceea ce privește anumite amendamente, în special în ceea ce privește formularea acestora, la 15, 16 și 17 avem o formulare mai bună decât la 18. La fel, amendamentul 26 conține o formulare mai bună decât amendamentul 27 în ceea ce privește partenerii sociali. Cred că introducerea partenerilor sociali în text nu oferă mai multă claritate. Așa cum a spus deja raportorul, este important să putem păstra linia adoptată de Consiliu în ceea ce privește exportul de uh, indemnizații de șomaj individuale. Sunt convinsă că putem ajunge la un acord. Domnul Sărcas. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Krapnok în ceea ce privește dialogul și cooperarea pe care am avut-o pe parcursul acestui dosar, care include și experții Comisiei și uh, ai celor de la Consiliu pentru a ajunge la un acord care, după părerea noastră, este rațional, rezonabil, deși nu îndeplinește toate speranțele pe care le avem unii sau alții. Susținem în totalitate și amendamentele care au fost prezentate de unii deputați socialiști pentru a îmbunătăți textul. Vom retrage unele amendamente pentru a fi adoptat la prima lectură. Credem că este un regulament care asigură siguranța juridică lucrătorilor care se deplasează uh, și care folosesc prestațiile sociale în Europa pentru a îmbunătățește uh, procedurile, stabilește drepturi noi pentru cei care lucrează independent și soluționează o problemă gravă și anume echipajele aeriene care aveau o altă bază de activitate uh, pentru că foarte multe întreprinderi încercau să fraudeze această problemă în detrimentul sectorului. Mi se pare că este un raport corect, un raport care poate fi monitorizat pentru a vedea dacă în practică nu sunt probleme și sunt toate condițiile îndeplinite pentru a putea fi uh, aprobat în prima lectură deputații socialiști. Îi mulțumesc raportorului. Încă o dată mulțumim. Mulțumesc, doamna Bouvier. Sorry, sorry. Doamnă președinte, acest regulament a ajuns pe masa noastră pentru că în anul 2009 acesta fusese deja prelucrat, însă mai există anumite domenii anumite puncte asupra cărora se negociază deja de peste 10 ani. Sistemele de asigurare s-au schimbat în statele membre. Ceea ce apare în document uh, nu mai, e, nu mai corespunde realității și de aceea acest text nu poate fi interpretat într-o manieră unitară. Eu îi reprezint aici pe liberali. Cred că toți cei care au depus amendamente au pornit de la următoarea premisă. Acest regulament trebuie să fie mai clar. Foarte multe amendamente sunt asemănătoare. De aceea, cred că ne-am atins scopul. Sunt de acord cu domnul raportor. Dumnealui ar dori ca acest um, raport să fie adoptat în prima lectură. Mulțumesc! Um, aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru că este o activitate foarte meticuloasă și strategică pe baza acestui text. Cred că această revizuire re, regulată uh, are un uh, efect bun, nu schimb, nu distrugem ceea ce s-a uh, făcut de-a, de lungul anilor. Se adaptează regimul de uh, securitate socială la dorințele întreprinderilor și mai puțin la situația reală de pe piața muncii noi ne ocupăm în primul rând de protecția socială și de egalitatea de drepturi uh, a celor de pe piața muncii uh, și nu trebuie să se ajungă la favorizarea unui dumping social. Uh, ne gândim la modul în care va fi tratat personalul navigant al companiilor aeriene, în primul rând. Am să dau cuvântul acum reprezentantului comisiei care se află aici și care urmărește acest dosar, domnul Tager. Vă rugăm să ne spuneți punctul de vedere tehnic și ținând cont de momentul discuțiilor, să ne spuneți cum evaluați propunerile care s-au făcut aici. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, SF... Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am explicat deja la ultima reuniune a acestei comisii, aici avem un exercițiu de actualizare a regulamentului în ceea ce privește securitatea socială. Un element deosebit este că este prima actualizare a noului set de regulamente care a intrat în vigoare abia la 1 mai 2010, după un proces de 10 ani de negocieri dar chiar și la nivelul predecesorilor acestor uh, regulamente avea niște aspecte tehnice care erau uh, introduse. După cum uh, a observat pe bună dreptate unii oratori, prim, scopul acestei actualizări este de a introduce schimbările care au apărut în legislațiile statelor membre uh, în uh, perioada de la finalizarea negocierilor pentru noul regulament până uh, la propunerea acestor amendamente. S-au uh, identificat de asemenea și niște erori evidente în formularea textului noului regulament și o necesitate de clarificări. Spre exemplu, pentru această faimoasă problemă a personalului navigant, sau uh, lucruri care se aplică unui număr limitat de uh, persoane, cum ar fi uh, indemnizațiile pentru uh, lucrătorii liber profesioniști care lucrează transfrontalier. Uh, raportorul a anunțat că dorește un acord la prima lectură și îi mulțumim pentru intervenția pozitivă și constructivă la reuniunea acestei comisii. Să nu uităm uh, că o adaptare timpurie a acestor uh, amendamente nu ar fi doar un avantaj pentru multe mii de uh, instituții de securitate socială care trebuie să aplice acest regulament în favoarea cetățenilor și uh, pe care le vor ajuta toate clarificările, dar aceste, această adoptare timpurie ar fi și în beneficiul cetățeanului și uh, am uh, auzit deja două exemple concrete, pentru că vorbim despre clarificarea uh, legilor care se aplică um, personalului navigant, precum și uh, categoria de lucrători liberi profesioniști. Tocmai de aceea salut intenția de a, a se ajunge la un acord în primă lectură. Mulțumesc! Mulțumesc, raportorul. Doriți să luați cuvântul în continuare? Mulțumesc, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care au o abordare pozitivă, care au permis adoptarea acestui nou raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pe această bază vom vota raportul dumneavoastră la ședința din 29 februarie, deci avem tot timpul uh, de a elabora eventuale compromisuri și să asigurăm, uh, cum vreți dumneavoastră, o adoptare în prima lectură a acestui text. Ajungem acum la punctul 12 din ordinea de zi. Raportorul nostru este domnul Ceaba Ori să examinăm uh, toată descărcarea de gestiune pe 2010 care se referă la bugetul general al Uniunii, la descărcarea globală privind performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor, Fundația Europeană de Formare, adică Fundația Torino, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, adică cea de la Dublin, cea de la Salonic și în cele din urmă Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Domnule raportor, aveți cuvântul Raportorii din umbră sunt toți pentru tot acest pachet uh, de rapoarte, deci vă rugăm să ne prezentați descărcarea de gestiune globală asupra tuturor uh, celor șase texte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă nu ați fi propus să tratăm întregul pachet uh, deodată, aș fi făcut eu acest lucru. Voi începe cu sfârșitul. Pornesc de la experiențele pe care le avem, dar și de la raportul pe care le avem de la Curtea de Conturi. Acesta a fost uh, documentul de bază al muncii mele. Este pentru prima oară, după mai mulți ani, în care pot să fac o propunere care nu conține nimic altceva decât să constate că agențiile au acționat uh, conform încadrându-se în normele legislative. Curtea de conturi a stabilit că totul e în regulă și de aceea aș dori să felicit agențiile pentru acest fapt. Am fost de mai multe ori raportor pe aceste subiecte. În anii anteriori au existat mereu probleme, au existat critici și a trebuit să împărțim îndatoriri. Însă în acest an nu a fost cazul. Aceasta este și explicația pentru uh, pentru textul atât de scurt pe care l-am prezentat pentru toate agențiile. Încă o dată le felicit și spun că aceste descărcări bugetare sunt în regulă și comisia competentă pe fond, comisia pentru bugete a ajuns la aceeași, comisia pentru control bugetar a ajuns la aceeași concluzie. Ce, trec acum la descărcarea de gestiune 2010, bugetul general al UE, secțiunea 3. Aș avea niște comentarii și probabil aș putea face și niște propuneri. În primul rând, aș dori să repet faptul, un fapt care este important, că aproximativ 18% din cheltuielile aferente politicii de coeziune comunicare de comunitare sunt destinate ocupării forței de muncă. 94% din aceste cheltuieli au fost suportate din Fondul Social European. Cu siguranță e un fapt pozitiv să observăm că aceste 18% au fost legate, au existat obligativități de 100%. Își se pare că planul făcut a fost foarte bun. În ceea ce privește plățile aici, lucrurile stau puțin mai, uh, sunt puțin mai uh, restrânse, 87,9% pute, au fost, de procent au fost înregistrate în cazul creditelor de plată. Însă e ceva normal pe niște timpuri de criză cum sunt cele pe care le traversăm acum. În trecut au existat și probleme cu anumite proiecte. Situația e la fel și aici. Atunci când obligațiile revin prea târziu, atunci și nici plățile nu pot fi făcute în același an. De aceea, propun ca pe viitor să încercăm să ne ocupăm mai repede de obligativități. Pentru acestea rămân mai puține fonduri până la urmă în casă și nu mai pot să fie plătite. Am discutat și despre rata de eroare, 7,7%. Aici au existat diferite păreri dacă acest procent e prea mare sau dacă el e prea mic. Au existat și greutăți în calcularea acestui indice de eroare. Însă important e să, vor, să spunem că această tendință este în descreștere. Indicele de eroare a scăzut, așa că e un pas în direcția potrivită și salut acest fapt. Salut de asemenea și faptul că Comisia a încercat să reducă și mai mult acest indice de eroare, și asta prin oferirea de consultanță, de formare, e din nou un pas în direcția cea bună. Iar noi în Parlament nu putem decât să sprijinim și să salutăm asemenea inițiative. Sunt de acord și cu observațiile conform cărora statele membre trebuie să fie încurajate să ca atunci să, să elaboreze rapoarte în ceea ce privește folosirea fondurilor. Comisia trebuie să controleze asemenea acțiuni. Însă trebuie să ne asigurăm că plățile, fie la nivel de 100%, fie foarte apropiat de 100%, au fost reușite. Am spus mai devreme și cred în continuare că e foarte folositor să existe o colaborare foarte strânsă cu OLAF, adică cu Oficiul European de Luptă Antifraudă. În caz că se ajunge la probleme sau există anumite lipsuri, acestea pot să fie acoperite. Este important să încurajăm statele membre ca în domeniile lor de competență să ia măsuri ele însele împotriva oricărui fel de acțiuni uh, prin care se încalcă legea. Putem să încurajăm statele membre și să facă și rapoarte în acest sens. Adică între în ce, adică e nevoie de o colaborare mult mai bună între statele membre și instituțiile europene. Unde mai vedem probleme? nu am devenit mult mai isteți, pentru că problema e fondul de ajustare la globalizare. Cu toții considerăm că acest fond este unul foarte important. Am, le-am spus doamnelor ministru că doar o pătrime din uh, mijloacele din acest fond au fost uh, cheltuite. Credem că restul sumelor vor fi acum mai scăzute. Comisia a um, făcut propunerea de a extinde acest fond și spre alte domenii, cum ar fi agricultura. Noi nu salutăm prea mult acest lucru. Dar, din nou, de ce e nevoie de mai mulți bani când nici măcar mijloacele care există acum nu pot să fie împărțite? Comisia ar trebui să încerce să ajute statele membre astfel încât acestea să propună niște proiecte mai bune. Atunci, acești bani ar putea să sprijine acele proiecte care sunt bune. Probabil că normele sunt încă prea complicate sau probabil că nu sunt de ajuns cunoscute posibilitățile, așa că e nevoie de niște norme mai clare. E în interesul nostru ca acești bani să nu fie pierduți. E important ca acești bani să îi ajute pe acei oameni care au de suferit de pe urma globalizării, care și-au pierdut locurile de muncă. Ei trebuie să primească noi posibilități, cum ar fi formare, locuri de muncă și așa mai departe. Sunt de acord și consider că e corect ca Curtea de Conturi să se ocupe și de domenii care au de-a face cu uh, dimensiunea socială. Trebuie să, să scadă nivelul de neîncredere față de administrație. Eu mă pot exprima acum destul de pozitiv în ceea ce privește fundațiile, agenturile, a, agențiile. Am spus că au făcut totul așa cum trebuie și dacă putem spune acest lucru, atunci și instituțiile vor câștiga un mai înalt grad de încredere. Mă voi întoarce acum la niște observații generale. Am spus că sunt de acord cu cele spuse de Curtea de Conturi. dar mai trebuie să completez puțin această afirmație. Cred că e important să fie consolidată colaborarea dintre Parlament și agenții. Ne putem gândi aici la programul anual de lucru. Prioritățile se schimbă, așa că e întotdeauna nevoie de o aliniere. Este în interesul fiecăruia dintre noi. Programul anual trebuie să fie constituit împreună sau atunci când vorbim despre numirea directorilor trebuie să colaborăm. Am mai multe astfel de propuneri să se implice comisia noastră, Comisia pentru Control Bugetar, toate comisiile ar trebui să lucreze mai aproape de agenții. Relațiile noastre ar trebui să fie intensificate. Am amintit acest lucru ca un punct suplimentar în raportul meu. E important ca toate agențiile să aibă același statut. Despre cum va arăta acest statut, ce pot să spun? Ar fi de dorit ca fiecare agenție să primească același statut. Nu doar fundația de la Torino, ar trebui să îi conțină pe reprezentanții noștri acolo, ci în toate agențiile ar trebui să, rezist, să existe reprezentanți ai Parlamentului în consiliile de administrație. Voi face un pas mai departe și voi propune faptul că ar trebui să cerem niște drepturi consolidate. Adică nu trebuie doar să fim prezenți, ci trebuie să putem să luăm parte la discuții. În orice caz, această propunere vine din partea curții de conturi și am preluat-o și eu. Ar trebui să vedem dacă există o problemă de interpretare și anume nu există o diferență clară între costuri naționale și costuri operaționale nu se face bine această diferență. Dacă într-adevăr așa stau lucrurile și această greșeală poate să fie corectată, atunci agențiile ar putea să lucreze și mai bine. Probabil am putea să propunem redactarea unui raport complet din partea agențiilor. Însă aici vorbim despre norme, despre reguli, care țin de funcționare. Așa cum am spus, lucrurile au stat foarte bine în acest sens. Acum pot doar să confirm ceea ce am spus foarte des. Eu consider că trebuie să facem economii în toate domeniile. Acest principiu de economisire trebuie să fie valabil pentru orice tip de instituție și orice domeniu. Și agențiile trebuie să facă acest lucru, iar noi trebuie să verificăm, să vedem unde ar mai putea ele să economisească. și acești bani economisiți ar putea fi cheltuiți în diferitele programe. Acestea au fost comentariile sau propunerile mele nu pot decât să repet faptul că ar trebui să le dorim toate cele bune agențiilor și să recunoaștem munca lor. În această după-amiază ne vom întâlni cu reprezentanții agențiilor aici. Așa cum am spus, de mulți ani, e acum pentru prima dată când la descărcarea de gestiune nu avem nimic de lăsat pe din afară. Așa că așa voi termina cuvântarea mea. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui uh, raport. După amiază, când vom avea un schimb de opinii cu diversele agenții care își vor prezenta activitatea. Doamna Lambert are acum cuvântul. Mulțumesc și îmi pare rău că am ratat uh, începutul discursului uh, domnului Ari. Aș vrea să mă refer la unul sau două rapoarte specifice unde vreau să aduc amendamente. Cred că raportarea în general va fi o sursă uh, interesantă de discuții pentru grupul de lucru al Parlamentului uh, Uh, grupul de lucru interinstituțional cu Comisia și Consiliul. Uh, eu uh, fac parte din acest grup ca reprezentant al grupului meu politic. Pentru că există niște elemente, inclusiv în domeniul reprezentării, un subiect care este în discuție. Există câteva propuneri aici pe care le analizăm modul în care agențiile își prezintă rapoartele anuale, poate ar putea să-și facă, uh, să facă acest lucru în același timp cu prezentarea bugetului și așa mai departe. Salutăm uh, unele dintre elementele menționate aici uh, referitoare la eficientizare. Cooperarea între agenții este un lucru pe care l-am solicitat și în trecut și ne bucurăm să vedem că acum există o cooperare mai mare. Subiectul legat de reprezentanții Parlamentului. Cred că este un domeniu de discuție și a fost un domeniu de discuție în cadrul acestui grup de lucru și uh, avem uh, o luptă cu Consiliul și Comisia pentru a păstra o parte din ceea ce avem În unele locuri vorbim despre reprezentanții Parlamentului, în alte părți vorbim despre experți și uh, problema este că nu folosim nici măcar noi același limbaj, un limbaj unitar. Și grupul nostru politic va analiza câteva amendamente pe această temă. Cred că agențiile nu au în mod necesar costuri administrative foarte mari. Uneori sunt disproporționate față de dimensiunile agenției. Iar în ceea ce privește elementele de um, fuzionare a activităților sau de externalizarea lor, trebuie să vedem uh, cu mare atenție ce vine de la Consiliu în acest moment. Pentru că o parte din uh, elemente apar în urma auditurilor și nu din cauza agențiilor. În ceea ce privește managementul, uh, ar exista întrebarea ce se poate face în agențiile mai mici uh, pentru anumite departamente subiectul bugetării în funcție de activitate ar fi iarăși un, un subiect la care am putea adăuga amendamente, dar vă mulțumim pentru activitate, un punct bun de plecare. Mulțumesc, domnul Frederic Artan. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am de făcut câteva comentarii, trei puncte. În primul rând, susținem raportorul uh, în ceea ce privește descărcarea de gestiune a agențiilor și sunt uh, de acord cu felicitările care au fost transmise pentru activitatea agențiilor. În al doilea rând, mă refer la bugetul secțiunii 3 al Comisiei. Acolo putem fi de acord cu cele spuse de raportor. Vom prezenta niște amendamente la aliniatul 10, fondul de globalizare. Ne alăturăm preocupării dumneavoastră, domnule raportor, și vom propune și noi câteva elemente de precizare apropo de utilizarea acestui fond, ca să nu existe niciun fel de ambiguități. Aliniatul 11 Vom uh, face și aici un amendament ca să existe o rată uh, diferențiată de măsurare a uh, erorilor pentru că mecanismele de funcționare nu sunt uh, aceleași în domeniul acestor fonduri menționate aici. Ultimul raport privind performanța Uh, agențiilor și controlul lor. Vom face și acolo câteva amendamente pentru a preciza anumite paragrafe din punct de vedere tehnic și mai ales alineatul 2.4 în care se vorbește de remunerarea directorilor, statutul și rolul reprezentanților, uh, Parlamentului în Consiliul de Administrație. Sunt uh, câteva amendamente pe care le vom depune, dar în general suntem de acord cu opiniile raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Există alte cereri de intervenție. Nu dau cuvântul raportorului acum. Mulțumesc frumos! Sunt foarte curios cu ce fel de propuneri vor mai veni colegii. Desigur, sunt pregătit să țin cont și să discut despre propunerile dumneavoastră. Da, și eu îmi doresc să avem un text foarte bun, textul poate fi îmbunătățit. Nu am vorbit despre cum ar trebui să fie reprezentat Parlamentul în consiliile de administrație. Însă, ar fi foarte bine ca noi să fim reprezentați în toate agențiile. Despre cum se va întâmpla acest lucru vom discuta în această seară. Important e să avem legături consolidate cu agențiile. Trebuie să dezvoltăm aceste legături. Eu personal am legături foarte bune cu agențiile știu cât de ridicat e nivelul de expertiză în agenții, acestea au un potențial foarte mare. Noi aici, în Parlament, ar trebui să fim antevorbitorii aspectelor sociale. Cred că în aceste vremuri îndatorirea noastră nu e una ușoară, pentru că întotdeauna încearcă să ne preseze pe noi. Așa că noi avem nevoie de o protecție uh, de o, un ajutor concret din partea agențiilor, un sprijin din partea lor. Am făcut această propunere și sunt sigur că în ceea ce ne privește pe noi, noi suntem cei care trebuie să consolidăm munca cu agențiile, pentru că ne va folosi foarte mult. Mulțumesc foarte mult și sunt deschis la discuții cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Ultima observație mă preocupă același lucru care vă preocupă și pe dumneavoastră, dar mi-aduc aminte că am făcut uh, vreo două deplasări la aceste agenții și am uh, văzut că modul în care este structurată cooperarea între agenții e ceva mai complicată, pentru că, de fapt, comisia este cea care poate să intervină în programul lor de lucru. Este unul din motivele pe, pentru care, vă aduceți aminte, m-am adresat comisarului ca să ceară comisiei să nu știu ce. Doamna Lambert face parte din acest grup interinstituțional uh, care se ocupă de agenții, poate este un punct la care am putea să, fim, să mergem mai în detaliu la analiză. Însă persoanele asupra cărora va trebui să ne pronunțăm mâine nu sunt acolo ca reprezentanți ai Parlamentului, sunt acolo ca experți numiți de Parlament, n-au mandatul Parlamentului. Am analizat această chestiune cu foarte multă atenție la începutul mandatului, când a trebuit să intervin asupra diverselor aspecte de procedură. Deci nu au mandat din partea noastră. Noi îi calificăm, mă rog, îi considerăm ca atare pe baza cunoștințelor lor, sunt punctul nostru de legătură, ca să avem acces la informații, cum vreți. Dar, încă o dată, nu sunt mandatați de noi și noi nu avem capacitatea să inter- intervenim direct uh, în activitatea acestor agenții. Comisia face acest lucru. Poate că ar trebui să discutăm cu comisarul și să putem să vedem cum poate el influența programul de lucru al acestor uh, agenții. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este unul din motivele pentru care m-am interesat direct de această chestiune. Și anume ideea că agențiile, în numele uh, priceperii pe care o au, pot să susțină o abordare sau alta uh, pe care vrem și noi să o adoptăm. Și vreau să vă dau un exemplu de actualitate. Raportul doamnei Cornelison privind examinarea anuală a creșterii. Uh, sigur că am pregătit un asemenea uh, raport. Uh, dacă ne-am bazat și pe priceperea agențiilor, ar fi mult mai bine pentru noi. Însă nu trebuie suficient, nu e suficient să scriem acest lucru într-un raport, trebuie să facem pași mai departe, să vedem dacă nu trebuie reluat regulamentul, reformat, să discutăm cu comisarul de resort. Deci, cred că din acest punct de vedere putem face progrese. Raportul dumneavoastră, după cum știți, avem o procedură mai deosebită ținând cont de termenele constrângătoare pentru reacții. Asta înseamnă că, de fapt, grupurile vor putea să-și depună amendamente, dar nu pot fi decât în engleză, până la 1 februarie 2012 vom examina aceste amendamente la reuniunea extraordinară pe care comisia noastră o va avea la Strasburg pe 13 februarie. Am terminat cu uh, activitatea din sesiunea de dimineață. Mă urez poftă bună dacă mâncați ceva mai mult decât un sandwich și ne revedem la ora 3.